Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, reluăm reuniunea comisiei noastre și acum voi uh, trece în limba engleză pentru voturi. Trebuie să votăm două rapoarte și aș dori să începem printr-o verificare a sistemului de vot electronic să vedem dacă instalațiile de vot funcționează. S-a deschis votul. Has uh, each member who wants to vote hmm, Are toată lumea cartelele de vot? Sau e cineva care nu are cartela de vot la el? Dumneavoastră aveți două cartele de vot. Sunteți un norocos, dar să știți că vă urmărim. Avem 23 de membri care votează, votul s-a închis. Putem începe. primul rând, raportul uh, Vaughan, îmi pare rău, doamna Gresle. Vă mulțumesc. Au fost propuse câteva amendamente orale și conform uh, regulamentului uh, de procedură aș dori să înaintez o obiecție acestora. Vă mulțumesc. Împotriva tuturor amendamentelor orale, da, împotriva B, amendamentelor de B, C, D, E și așa mai departe. În legătură cu procedura dorește cineva să intervină, domnul Gael. Da, eu reprezint pe raportor. PP-ul are dreptul de a respinge aceste amendamente orale însă nu este o atitudine colegială, nu este deloc uh, argument, argumentată și nu este o atitudine uh, rațională și pur și simplu se evită alte opinii și îmi pare rău că avem această abordare. Uh, asta este. Mulțumesc colegilor de la PP. Da, Dau din nou cuvântul doamnei Gresle și apoi dau cuvântul celorlalte grupuri politice pentru a-și exprima opinia, însă trebuie să ne grăbim puțin. Doamna Gresle. Da, dacă tot este amintită colegialitatea, ar fi fost frumos dacă raportorii din umbră ar fi aflat dinainte de existența acestor amendamente orale. Din păcate, uh, nu am aflat de această intenție. În dreptul mare, cred că purtăm o discuție lipsită de orice obiect. Domnul președinte, întreb din nou dacă respingeți și propriile amendamente orale. Nu. Bine. Atunci ajungem la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 4. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 5. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 caduc, amendamentul 7, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm amendamentul 7. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 55, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 8, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 9, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 10, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 11, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 12, cine stă pentru, împotriva, abțineri Cred că trebuie să verificăm și amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15, cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21, cine stă pentru? Împotriva abțineri. Haideți să verificăm și amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da. Se respinge. Amendamentul 21 a fost respins. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm și amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFET 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri. Se adoptă. Afet 5. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 22. Cine stă pentru? Împotriva abținerii se respinge. Amendamentul 20. Cine stă pentru? Împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul AFET 6. Cine stă pentru? Împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 23. Cine stă pentru? Împotriva abținerii se adoptă.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 abțineri, se adoptă. Agri 1 este caduc. Amendamentul 26. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul Agri 4. Agri 4. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Agri 5. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Agri 6. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Agri 7. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Agri 3, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 2, cine stă pentru, împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm electronic Agri 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Agri 8, cine stă pentru, împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm și Agri 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Agri 11, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Agri 12, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 1, acoperind amendamentele 25 și Agri 9, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Agri 10, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 29, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30, cine este pentru? Împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 30, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm și amendamentul 31. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. Verificarea s-a încheiat. Se respinge. Afet 2. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm și amendamentul la FET 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. AFET 9. Cine stă pentru? Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFET 7. Cine stă pentru? Împotrivă. abținerii se adoptă. Afet 8, cine stă pentru? Împotriva abținerii, se adoptă. Afet 1, cine stă pentru? Împotriva abținerii. Cred că trebuie să verificăm prin vot electronic Afet 1. S-a închis votul. se adoptă cu o diferență de un vot. Amendamentul 32, acum cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, cine este pentru, împotriva, abțineri, nu e clar. Deci, deschidem votul pentru amendamentul 35. S-a închis votul se adoptă. Continuăm cu amendamentul 34. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 36. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Afet 3. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral nu poate fi uh, votat atunci continuăm cu amendamentul 37. Cine stă pentru? Deci amendamentul 37. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Cred că a fost adoptat, dar mai bine verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38 nu este caduc. Cine este pentru amendamentul 38? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm și amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Nu votăm amendamentul oral C și continuăm cu amendamentul 39. Cine stă pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu votăm nici amendamentul oral, ci trecem la amendamentul 41. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm și amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral E este caduc. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 45. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 48. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se Cred că trebuie să verificăm amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 49. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 51. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 50. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 53. Vot pe părți. Prima parte. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva abținerii, se respinge. Amendamentul oral A, propus de doamna Gresle, deci îl votăm dacă nimeni nu obiectează. Deci votăm amendamentul oral. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm, deși cred că a fost respins. S-a închis votul. Da. Nu a fost foarte clar. Votăm acum proiectul de raport în forma sa modificată, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și s-a adoptat. Felicitări colegului nostru raportor. Continuăm Acum cu raportul uh, Cescova, unde nu au fost uh, propus amendamente. Avem un vot electronic. Raportul colegei Cescova s-a deschis votul. A votat toată lumea? Încă nu. Vă rog să votați. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Vă mulțumesc foarte mult. Am încheiat cu votul electronic și reluăm ordinea de zi. Doamna raportor Cescova, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președintă. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și voi aștepta ca toată lumea să-și pună căștile. Trebuie să vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru că am avut această procedură accelerată, care nu a fost dorită de mine, însă mă bucură să văd că am obținut uh, un rezultat atât de pozitiv. Vă mulțumesc din nou și sper că vom avea suficient uh, timp pentru a propune amendamente înaintea ședinței plenare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Continuăm cu ordinea de zi. Punctul 13. Studiul intitulat care sunt condițiile necesare pentru controlul financiar efectiv, efectiv în fundațiile și asociațiile de mai mulți donatori și ce exemple de cele mai bune practici în acest domeniu pot fi aduse de Fundația Europeană de Democrație și fondurile fiduciare ale Uniunii Europene. Raportoarea noastră este Ines Ayala Sender și este o o plăcere să o, să-i spun bun venit doamnei Cohaisen pentru a ne prezenta acest studiu. Doresc să întreb, întreb raportarea dacă are câteva remarci introductive. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc celor care au redactat acest studiu pentru munca lor. Nu doar ei au făcut o muncă extraordinară, dar și angajații Parlamentului European care au uh, colaborat pentru a ne ajuta. Fondul European pentru, pentru Democrație este o nouă fundație europeană creat, o instituție creată în uh, cadrul uh, președinției uh, Poloniei, care, bazându-se pe experiența avută în combaterea regimurilor totalitare, a avut această idee de a crea o instituție un fond care să se ocupe de uh, nevoi specifice. Fondurile, celelalte instrumente pe care le aveam la dispoziție nu puteau fi folosite pentru aceste necesități specifice și mă gândesc acum la statele care au trecut prin procesul și trec prin procesul de tranziție înspre un sistem democratic. Instrumentele normale ale de care dispune Uniunea Europeană sunt mai greoaie pentru că deseori este nevoie de o perioadă îndelungă de planificare și am văzut că este uneori imposibil să folosim aceste instrumente pentru a ajuta statele respective, de exemplu state din nordul Africii sau din uh, est. Aceasta a fost uh, ideea creierii acestui, acestei noi uh, Fundații Europene de Democrație. În acest instrument sunt, or, sunt implicate atât Uniunea Europeană cât și statele membre, pe lângă diferite organizații private. Este un nou instrument cu o nouă structură și Trebuie să ne asigurăm că cetățenii europeni cetățenilor europeni li se garantează folosirea adecvată a fondurilor. Comisia Europeană contribuie cu o sumă importantă pe lângă contribuțiile venite din partea statelor membre și din partea Elveției datorită sumelor investite în acest fond, este foarte important să vedem cum trebuie monitorizată activitatea acestei fundații. Datorită faptului că este vorba de o nouă fundație, am dorit să ne asigurăm că avem un sistem de monitorizare pentru a asigura cetățenii europeni că banii lor sunt cheltuiți într-un mod eficace. Au fost studiate diferite fundații, diferite modele care funcționează pe planetă și studiul pe care l-am cerut noi considerăm că va fi unul util pentru a putea trage concluziile necesare pentru monitorizarea bugetului european. Însă cred că am putea merge chiar puțin mai departe, să găsim anumite soluții care apoi pot fi folosite pentru instrumente și mai controversate. Mă gândesc la ceea ce se întâmplă în Kosovo, unde sunt implicate fonduri din partea Uniunii Europene și din partea Națiunilor Unite și unde lucrurile nu au fost deloc clare despre cum interacționează aceste fonduri. De urmare, mă gândesc că este posibil să învățăm niște lucruri pe care să le punem în aplicare în alte contexte. Este de asemenea interesant uh, să vedem dacă putem găsi soluții inovatoare pentru a avea un sistem de audit și control real pentru acest uh, nou instrument creat. Desigur, nu trebuie să uităm că există politica europeană de vecinătate și cetățenii europeni trebuie să știe că Uniunea Europeană este în poziția necesară pentru a avea un adevărat uh, dialog cu cei care doresc să ajungă înspre democrație. Îți mulțumesc, Inesaia la Sender. Și acum vă dau cuvântul uh, dumneavoastră pentru a ne prezenta acest studiu. Aveți cuvântul. Thank you. It's a great honor for me. Mulțumesc foarte mult. Este o mare onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta studiul referitor la condițiile necesare și controlul financiar efectiv în uh, fundațiile și asociațiile cu mai mulți donatori Ehm, vă voi prezenta studiul, apoi ehm, am să vă arăt, ehm, am să vă prezint organizațiile pe care le-am studiat și apoi am să încerc să vă prezint cele mai bune practici identificate și apoi vom încerca să vedem ce fel de concluzii putem trage. În primul rând, scopul acestui studiu, statele Uh, membre europene au uh, decis de curând să creeze acest fond european pentru democrație. Acest uh, fond european pentru democrație, FED, ar urma să fie finanțat din diferite surse, inclusiv de la Comisia Europeană. am încercat să uh, analizăm, să vedem care sunt ne- condițiile necesare pentru un bun control financiar în fundațiile cu mai mulți uh, donatori și pentru fondurile cu mai mulți uh, donatori. Uh, ne-am concentrat asupra câtorva subiecte. guvernanța, apoi mediul de control extern și, la final, transparența, o um, condiție pentru câștigarea încrederii. Pentru a face acest studiu am mers în mai multe țări, am discutat cu colegi din întreaga lume, am studiat entități din Europa, dar și din afara Europei, uh, inclusiv uh, fundația Spitalul Prințesa Margareta și Universitatea din Toronto, Toronto în Franța Funda, Fondation de France și Fondation de Tei, în India ne-am uitat la Save the Children pentru a vedea care este... De ce ne-am uitat la situația din India? Și anume pentru că în India este nevoie de um, o raportare specifică în funcție de donator. Uh, în Elveția, CICR și Global Fund, în Statele Unite Bill and Melinda Gates Foundation și Fundația Ford și în Spania Fundația Internațională um, Iberoamericană și de Administrație și uh, Politici Publice. Iată, o serie întreagă de entități uh, variate din diferite țări. Am putut să ne întâlnim cu uh, față în față cu mulți reprezentanți, în afară de Elveția și Statele Unite. Uh, în aceste cazuri am uh, folosit informațiile disponibile publici pentru că nu au dorit să aibă interviuri cu noi, nu au dorit să discute cu noi. Dacă începem cu guvernanța, primele lucruri pe care le-au făcut uh, aceste, aceste organizații și un lucru foarte important pentru a stabili tonul în general este crearea unui cod de conduită și etică, care ar urma să creeze regulile pentru identificarea, monitorizarea, control, controlarea unor uh, posibile conflicte de interes, probleme de, independență și, de asemenea, proceduri anticorupție. Uh, de asemenea, să se asigure independența și competența celor uh, din această fundație, așa numitul comitet de experți. De asemenea, ca o bună practică identificată, am uh, descoperit că um, membrii uh, Consiliului nu trebuie să fie plătiți pentru rolul lor, ci doar să li se plătească cheltuielile. Trebuie să existe mai multe reuniuni ale Consiliului uh, în fiecare an. Uh, trebuie să fie o guvernanță uh, activă care se reunește des, să se evite combinarea sau cumularea mai multor funcții. O persoană nu are voie să facă parte din mai multe consilii, limitarea mandatelor membrilor Consiliului, dar și să existe posibilitatea de, re, de reînnoire a mandatului o dată sau maxim de două ori. Definirea strategiei pe baza unei abordări bazate pe parteneriat, crearea unui comitet de audit care să se ocupe de supravegherea auditului, controlul intern și al managementul riscului, să se creeze o analiză, o hartă a riscurilor și a expunerii la risc și o regulă suplimentare. Donatorii și reprezentanților nu ar trebui să reprezinte mai mult decât jumătatea număr, uh, din numărul consiliilor. În unele dintre organizații, donatorii nu aveau deloc dreptul să fie membri din Consiliu, din motive de independență. De exemplu, o mare fundație, fond, Fondul European pentru Democrație a fost uh, uh, proiectat să aibă un uh, Consiliu de Guvernator, un Consiliu de Supraveghere și un, ex- un comitet executiv. Este um, ceva destul de des întâlnit. De asemenea, există uh, un comitet al uh, un comitet de experți, experți uh, în domeniile în care se ocupă în care activează această fundație. Apoi ar mai exista un comitet de audit care s-ar ocupa de uh, aspecte ce țin de auditul intern, auditul extern, controlul intern, dar și riscul. De asemenea, se va regăsi într-o mare uh, fundație și un comitet financiar, uneori numit comitet de investiții, care se ocupă de mm, gestiunea investițiilor pentru o fundație. Apoi, bineînțeles, există un director executiv uh, asistat de către un secretariat, secretariat general. Și există o separare foarte clară între Consiliul de Guvernare și partea executivă. Pentru controlul intern, Comitetul uh, Organizațiilor Sponsore, COSO, Uh, poate fi utilizat ca o referință pentru controlul intern. Obiectivele sunt următoarele. Eficiența și eficacitatea operațiunilor, fiabilitatea raportării financiare, conformitatea cu legislația și reglementările actuale și uh, protecția activelor. Controlul intern trebuie să fie organizat cât se poate de rapid într-o nouă organizație. Este foarte important ca de la bun început uh, să uh, existe o conștientizare, să se știe că există un control intern, că se organizează o cultură um, care are asta în vedere. În același timp, însă, nu trebuie să uităm că structura de control trebuie să fie adaptată la mărimea și activitățile fundației respective. Trebuie să existe așadar un echilibru între uh, costul controlului și um, eficiența acestuia și, nu în ultimul rând, o bună practică uh, identificată ar fi să, se, uh, să existe o harta riscului care să fie formalizată, să existe proceduri uh, de control intern care să fie respectate și revizuite la, în mod regulat. În ceea ce privește mediul de, extern de control, în cele mai multe țări, Um, fundația este înregistrată la o autoritate de stat. Sunt um, organizații cu scop uh, de interes, cu, create în scopul unui interes public pentru a putea beneficia de pe urma reducerilor fiscale. Scopul, obiectivul trebuie să fie foarte bine uh, definit. De asemenea, în toate țările am văzut că atunci când se oferă fonduri de stat sau fonduri publice, există un control suplimentar uh, la nivel uh, public. Bineînțeles, uh, fundațiile trebuie să-și să își depună rapoartele de activitate și rapoartele financiare la autoritatea de stat. Um, tot ce este toate fondurile oferite de către donator sunt uh, foarte clar uh, înregistrate, există o, o evidență foarte clară a tuturor fondurilor oferite, astfel încât să, și a tuturor cheltuielilor pentru a se vedea, a se putea urmări toate costurile tuturor proiectelor și pentru a se putea uh, raporta față de donatori. În multe dintre țările pe care le-am uh, studiat, este obligatoriu să se numească auditori externi, însă există și inițiative private uh, pe care, um, de, eticheta, de certificare din partea unor organizații uh, neguvernamentale private. Neguvernamentale sau private și se face apel la astfel de organizații pentru a mm, pentru un plus de imagine. Și după cum spuneam, trebuie să se găsească bunul, echi, bunul echilibru între costurile controlului și uh, eficiența lui. În diferitele țări, controlul din partea statului este organizat în mod diferit. Uneori uh, este din partea autorităților financiare în scopuri uh, fiscale, uh, în alte, alte ori uh, este vorba de o agenție a guvernului, însă întotdeauna statul um, monitorizează aceste, faptul că este o activitate cu scop uh, în interes public și se asigură că costurile de administrație sunt uh, reduse. În ceea ce privește mediul de control extern, uh, pot să vă spun că numai în Elveția există, Elveția este explica, excepția de la uh, obligativitatea de a publica uh, declarațiile financiare. În general, uh, este obligatoriu peste un anumit prag să se publice declarațiile financiare, cu excepția Statelor Unite când este vorba de o fundație privată. Însă, de cele mai multe ori, acest lucru este considerat o bună practică. Controlul de stat în mare parte se concentrează asupra utilizării fondurilor, ce se întâmplă dacă sunt constatate uh, neconformități sau uh, nereguli. În acest caz, fundația poate să își uh, piardă statutul um, care îi permite să aibă parte de derogări fiscale. Uh, de asemenea, poate să fie dizolvată sau închisă chiar această fundație, dacă sunt identificate astfel de încălcări. Există și alte tipuri de control, control din partea partenerilor de finanțare, cei care creează un cadru pentru utilizarea fondurilor lor, dar și, de ase- uh, dar și uh, așa, organizațiile neguvernamentale pe care, despre care v-am vorbit, cum ar fi Imagine Canada și altele. Transparența. Putem merge de la măsuri cât se poate de simple la aspecte mai, com mai complicate. Primul uh, lucru în uh, ceea ce privește transparența ar fi să existe o, o comunicare cu publicul și un acces ușor, de obicei pe internet, uh, Uh, comunicarea nu ar trebui să se, of- să se refere numai la declarații financiare istorice, ci și la acțiuni luate de organizație și la utilizarea fondurilor. De asemenea, statutul, structur, organigrama, codul uh, de conduită și etică ar trebui să fie publicat. De asemenea, uh, pot fi publicate pe internet uh, procesele verbale de la reuniunile Consiliului, Consiliului și Comitetului Executiv, bineînțeles uh, raportul anual de activitate și um, declarațiile financiare auditate ar uh, urma să fie și ele publicate. Când are loc o campanie de, aduna, de strângere de fonduri pentru un anumit proiect, uh, Uh, bunele practici arată că cel mai bine este să existe o, o raportare specifică pentru această acțiune, pen, cu acțiunile duse la bun sfârșit și rezultatele obținute și eventual și o evaluare. De asemenea, um, publicarea uh, salariilor și remunerațiilor um, celor care fac parte din, comis, din Consiliul și Comitetul uh, Fundației. De asemenea, politicile de, în ceea ce privește granturile. Unele uh, fundații de asemenea publică rapoartele de audit intern pe internet um, sau comunică Um, sau fac publice da, datele referitoare la expunerea la risc, procedurile de control intern sau uh, ceea ce au întreprins pentru a îmbunătăți controlul uh, intern. Și nu în ultimul rând, uh, acest lucru ar putea fi cea mai, cea mai ultima etapă în ceea ce privește transparența, deschiderea reuniunilor Consiliului și Comitetului Executiv pentru public sau pentru anumite persoane. În concluzie, dacă dorim să analizăm acest studiu prin perspectiva creierii Fondului European pentru Democrație, ideea ar fi să se limiteze nume, numărul uh, membrilor care sunt și în uh, Consiliul uh, de Guvernator și Comitetul Executiv. Poate chiar să nu fie niciunul care să aibă ambele posturi. De asemenea, să existe un uh, comitet de experți care să conțină experți pe subiectul democrației. De asemenea, dezvoltarea controlului intern de la bun începutul uh, Uh, acestui fond, crearea unui comitet de audit cu persoane care uh, au competențe în domeniul aspectelor financiare și a controlului intern și în ceea ce privește managementul riscului, uh, efectuarea unor evaluări uh, în mod regulat al organizației și al activității, ceva deja solicitat în statutul acestui fond, în ceea ce privește mediul uh, de control extern, ar putea fi implementate controle suplimentare pe lângă cele impuse deja de către mm, legislație, dar trebuie să nu uităm că trebuie să se găsească un uh, echilibru între un bun control, un control eficient și, cost, și limitarea costurilor administrative. Transparența, foarte importantă pentru foarte importantă, trebuie să se ofere informațiile și ele să fie accesibile. Trebuie să se organizeze comunicare referitoare la eh, măsurile și activitățile desfășurate trebuie să existe un program împotriva corupției și trebuie să se uh, descrie modul în care sunt uh, selectați partenerii și de asemenea bunele practici identificate în mai multe organizații și fundații ar putea fi o inspirație pentru Fondul European pentru Democrație. Vă mulțumesc foarte mult! Iată un scurt rezumat al acestui uh, studiu. A fost făcut pe o perioadă destul de scurtă de timp, a fost o provocare. În orice caz, vă stau la dispoziție. Vă mulțumim foarte mult uh, pentru prezentare. Conform uh, programului, mai avem 10 minute pentru un schimb de opinii. Cine dorește să adreseze întrebări sau să facă unele comentarii? Nu dorește nimeni să intervină? Atunci am să-i dau cuvântul doamnei raportor. Președinte, um... mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Concluziile studiului se referă la aspecte extrem de importante – mai ales uh, dat fiindcă Parlamentul European se implică foarte mult uh, în um, Comitetul de Guvernatori. Trebuie deci să ne asigurăm că nu sunt conflicte de interese, nereguli sau erori. Iată de ce este foarte important să ne asigurăm că există transparență totală. Există un mandat uh, special și anume promovarea democrației. Această idee măreață ar fi pângărită de un conflict de interese. Dat, uh, date fiind aceste concluzii, poate că ar putea să mai gândească coordonatorii dacă nu am putea cumva să avem uh, nu neapărat o propunere legislativă, dar uh, până la urmă o propunere de orice fel pentru a merge mai departe. Avem deja a, uh, ales direct, directorul general și dotarea a fost deja stabilită. Și ar fi interesant să discutăm cu domnul Brock sau domnul Lambsdorff sau cu oricine se este implicat. Ar trebui să intrăm în contact cu colegii noștri. Pentru ca Comisia noastră și Comisia Europeană să instituie sisteme de control și pentru a înlătura problemele în fașă. Da, aceasta ar putea fi o soluție propun să discutăm cu coordonatorii, după care putem să discutăm cu colegii din alte comisii. Mulțumesc foarte mult. Aveți studiul, uh, dacă doriți să aveți acces la el, este accesibil și colegilor de la FED și DEVE și sper, să, sper că a fost un punct de plecare foarte bun pentru discuțiile viitoare. Vă mulțumesc pentru prezentare. ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, mă bucur să salut uh, în acest moment o delegație din partea mai multor curții de conturi. Horst Erb, de la Curtea de Conturi uh, Federală a Germaniei, este însoțit de dr. Matthias Mering, Herr Vernon Pelzer, doamna Marion Mateev, din partea Curții de Conturi a Republicii Franceze, domnul Bernd Anderson, auditor senior în Suedia. Mă bucur că participați astăzi la ședința noastră. Și, de asemenea, domnul Zeller este alături de noi astăzi. Bine ați venit la ședința cu și la deschisă comisiei noastre de astăzi. Putem continua cu următorul punct de pe ordinea de zi,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 Okay, uh, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, continuăm ședința comisiei noastre. Bine ați venit alături de noi, domnule comisar Șemeta. Astăzi avem diferite puncte pe care dorim să le discutăm și cu dumneavoastră și în cadrul uh, discuțiilor pe care le-am avut în ultima săptămână. Am făcut uh, coordonatorilor din comisia noastră propunerea de a vă invita pentru a discuta împreună cu dumneavoastră uh, despre uh, colaborarea viitoare a Olaf pentru că pe noi aici la Comisia de Control Bugetar ne, ne liniștește faptul că în ultimele 9 până la 12 luni am fost martorii unei situații care, din punctul nostru de vedere, este foarte problematică. Este o situație pe care nu o putem accepta. A trebuit să vedem că în urma demisiei uh, fostului comisar John Daly, membrii ai Comitetului de Supraveghere a Oficiului European de Combatere a Fraudei și-au uh, dat uh, demisia domnul Timmermans, președintele acestui comitet, fără niciun fel de motivare, apoi și membrul Comitetului de Supraveghere din uh, reprezentanta Maltei și-a dat demisia și apoi am luat uh, notă că din uh, cele trei uh, persoane care fuseseră propuse pentru a, a le înlocui pe cele două care își dăduseră emisia, două nu și-au dorit să accepte acest, uh, uh această sarcină. Drept urmare, în acest moment, Comitetul de Supraveghere nu are toate posturile ocupate. Și mi se pare că este un uh, indiciu asupra situației că relația între Olaf și directorul acestuia, pe de o parte, și Comitetul de Supraveghere a Olaf, care are competențe de supraveghere a Olaf, nu funcționează bine. Și acest lucru nu poate fi în uh, interesul instituțiilor, nici a Consiliului, nici a Parlamentului European, nici a Comisiei Europene, noi am uh, încercat să găsim un uh, răspuns la întrebarea care ar trebui să fie abordarea noastră, pentru că în uh, ultima ședință a comisiei noastre am uh, primit raportul anual al Comitetului de Supraveghere a OLAF, raport care a ridicat foarte multe întrebări și până acum noi, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană am făcut tot ceea ce a ținut de noi pentru a asigura cadrul instituțional combaterii uh, fraudei, pentru a ne asigura că instituțiile europene funcționează fără nicio problemă și pe un temei juridic solid. Tocmai pentru că urmează să discutăm și despre regulamentul uh, relevant, urmează să avem un vot pe marginea acestui regulament și mi se pare un lucru adecvat să avem această discuție cu dumneavoastră, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre. Însă noi considerăm că responsabilitatea Comisiei este una specială pentru că lupta antifraudă a OLAF este, trebuie să rămână una independentă. Pe de altă parte, Comisia Europeană ținând seama de faptul că nu există un, un oficiu al procurorului uh, european, cum putem asigura că există un uh, sistem de echilibru interinstituțional care să garanteze urmarea unor proceduri care respectă diferitele aspecte instituționale și interinstituționale. A fost uh, dorința um, conferinței președinților la care am participat săptămâna trecută ca uh, în această săptămână, Comisia noastră de control bugetar se discută în mod expres această întrebare, pentru că este în interesul opiniei publice, în interesul uh, tuturor instituțiilor europene. Înainte să vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule comisar, Doresc să subliniez din nou cât de mult ne bucură colaborarea cu dumneavoastră și, în general, cu Comisia Europeană. Ne dorim ca dumneavoastră să aveți un rol cât mai activ. Așteptăm cu nerăbdare opinia dumneavoastră, însă doresc să dau și cuvântul doamnei uh, raportor, dacă dorește dumnei să intervină. Dacă nu, vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule Șemeta, să aflăm care este opinia dumneavoastră Însă subliniez din nou, după, în urma discuțiilor pe care le-am avut înainte, suntem îngrijorați și credem că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca Comitetul de Supraveghere al OLAF să funcționeze din nou, tocmai pentru că nu este vorba de un nou eveniment, o nouă evoluție. Eu mi-aduc aminte de prima uh, ședință pe care am uh, prezidat-o în calitate de președinte al acestei comisii, uh, îmi aduc aminte că doamna Demut Teato tocmai uh, um, își terminase funcția și dumnei ne spusese de pe atunci că există probleme uh, în relația dintre conducerea OLAF și Comitetul de Supraveghere al OLAF. Problemele nu cred că pot fi reduse la personal, ci am auzit de la bun început că lucrurile, această relație poate fi îmbunătățită și acum deja a trecut mai mult de un an de zile și impresia noastră este că aceste conflicte nu au fost aplanate, ci, din potriva, cred că s-a ajuns la o escaladare a acestui conflict Desigur, noi dorim să avem o poziție comună cu Comisia Europeană și vă cerem în același timp să preluați un rol mai uh, activ. Domnule Șemeta, bine ați venit și aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri. Am înțeles că discutăm uh, cele două puncte separat. Eh, discutăm eh, eh, separat Comitetul de Supraveghere și apoi reforma OLAF. Aș dori să încep cu raportul de activitate a OLAF și să vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Acest punct se va discuta și la reuniunea dumneavoastră de mâine, dar, din păcate, Mâine se va discuta la Colegiul Semestrului European, deci nu voi putea participa la reuniunea dumneavoastră membrii Comitetului de Supraveghere și um, directorul general, domnul Kassler. Mi se pare totuși important uh, să vă prezint comentariile mele privind acest raport. Comisia este de părere că regulamentul OLAF desemnează un rol foarte important comitetului. Acesta este de a garanta independența OLAF și de a-l promova, de, de a-l proteja de influențe din afară, inclusiv din partea instituțiilor europene. Dar rolul său este și acela de a îmbunătăți funcționarea OLAF, monitorizând activitatea de um, anchetare. Uh, în raportul uh, din 2012 se regăsesc toate aceste aspecte, iar instituțiile europene ar trebui să se aplece cu atenție asupra lor. Acesta este primul raport emis de acest comitet de supraveghere în timpul mandatului său. Încă din capul locului vreau să vă spun că natura relației între organismul de supraveghere și uh, entitatea supravegheată uh, este de așa natură încât uh, generează critice, critici în acest raport, ceea ce nu înseamnă că este o acuzație și nu mă șochează uh, criticile expuse în acest raport. Pentru mine este important ca noi toți să analizăm recomandările sistemice uh, să se limpezească neînțelegerile posibile de la OLAF, iar toate recomandările să fie abordate în mod constructiv. Trebuie să reamintim un lucru pe care îl recunoaște și Comitetul de Supraveghere în acest raport. În primul an de mandat uh, au avut loc schimbări pozitive. E vorba de reorganizarea internă a OLAF, adoptarea instrucțiunilor noi pentru personal în ceea ce privește procedurile de anchetă, acestea numite ISIPs, noi uh, uh, aranjamente între OLAF și Comitetul de Supraveghere și, uh, și uh, reforma continuă în desfășurare a regulamentului. Raportul recunoaște un, uh, o serie de îmbunătățiri aduse de noile proceduri interne, precum și de reorganizarea OLAF-ului. Aceste îmbunătățiri se referă la cerința ca deschiderea anchetelor să se facă de directorul general al OLAF uh, însuși. Astfel s-a pus în aplicare recomandarea de la Ombudsmanul European această abordare arată independența anchetelor și răspunderea personală a directorului general a OLAF în conformitate cu legislația din domeniu. În ceea ce privește reorganizarea, Comitetul de Supraveghere apreciază strategia de a concentra resurse pe anchete, făcând o diferență între structurile de anchetă și uh, cele de politică și concentrându-se asupra acțiunilor de anchetă ca un pas înainte în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței activităților de anchetă ale OLAF-ului. Comitetul de supraveghere recunoaște faptul că necesitatea unei autorizări prealabile pentru unele măsuri de anchetă, precum uh, și controle sistematice ale acestor măsuri, reprezintă pași înainte în ceea ce privește consolidarea răspunderii și legitimității acțiunilor OLAF. Mă bucură foarte mult această evaluare care va, va încuraja pe directorul general să uh, mențină această direcție. Haideți să ne uităm acum la remarcile mai critice ale uh, Comitetului de Supraveghere. Unele au fost deja abordate până acum, iar uh, pe alocuri așa se, recun- se recunoaște acest lucru și în raport. Să vă dau câteva exemple. În primul rând, în ceea ce privește accesul Comitetului la informații Raportul recunoaște faptul că concluziile aranjamentelor de lucru dintre OLAF și Comitet din septembrie 2012 s-a dus la o îmbunătățire a situației. Comitetul dorește acum să propună o versiune revizuită a acestor uh, aranjamente. Am înțeles că OLAF uh, este deschis discuțiilor acestei revizuiri. Comitetul uh, consideră că în perioada de, în raportul de 9 luni se oferă prea, se, a fost înnegrită cenzurată prea multe informații. Am fost informat uh, că Olaf a dat deja instrucțiuni personalului la finele anul trecut să limiteze informațiile înnegrite, cenzurate, la minim. Comitetul dorea să fie consultat uh, mai devreme în cadrul procedurii bugetare doleanță ce a fost deja respectată în procedura pentru bugetul anului viitor, care este în curs de desfășurare. Privind alte aspecte care au fost ridicate în raport, eh, mai este cale lungă de bătut. Am eh, cerut directorului general al OLAF să coopereze cu Comitetul de Supraveghere pe marginea acestor aspecte. Cele mai importante puncte din acest raport se referă la constatările Comitetului în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale eh, în cadrul anchetelor OLAF. Este limpede că toate anchetele OLAF trebuie să fie desfășurate respectând întru totul drepturile fundamentale. Așa cum se spune și în raport, instituirea unei unități de, de control al calității interiorul OLAF răspunde acestui obiectiv. Această nouă unitate are rolul cheie de a oferi consultare directului general în ceea ce privește deschiderea anchetelor sau cazurilor de coordonare, în ceea ce privește verificarea legalității acțiunilor din timpul anchetelor, precum și în ceea ce privește uh, revizuirea finală juridică a spețelor înainte de închiderea acestora. Acest sistem pare să funcționeze în principiu. Aș dori să vă spun că raportul anual nu identifică nicio încălcare sistemă, sistemică a drepturilor fundamentale ceea ce este confirmat și de cifrele pe care le avem în ceea ce privește numărul de proceduri în instanță lansate împotriva anchetelor OLAF. De la începutul lui 2008 până acum, OLAF a deschis 1672 de anchete sau, sau uh, cauze de coordonare care implică 1117 persoane. Doar în 15 de cazuri, persoanele respective au, uh, au uh, introdus în instanță un proces uh, împotriva măsurilor OLAF, direct sau indirect, ceea ce înseamnă că este vorba de mai puțin de 1% unde măsurile OLAF au fost uh, date în judecată. În cinci din aceste specii, a, acțiunile au fost considerate justificate, cel puțin parțial, și au dus la anularea actelor sau la sentința de cu despăgubiri. În celelalte cazuri, acuzațiile au fost respinse de către instanță. Aceste cifre arată foarte clar că nu există probleme sistemice în ceea ce privește procedurile OLAF cu privire la drepturile fundamentale. Cu toate acestea, raportul uh, pune sub semnul întrebării unele măsuri luate de OLAF în 2012. Pentru unele am înțeles că, că a fost vorba de perioada de tranziție de la procedurile de anchetă vechi către cele noi. Sperăm că pe viitor aceste cazuri nu se vor mai repeta și nu vor mai reprezenta o problemă. Comitetul de, de supraveghere consideră că există probleme la nivelul procedurilor noi, însă aceste probleme pot fi rezolvate prin intermediul unui dialog cu directorul general al OLAF. În mod ideal, odată ce reforma OLAF-ului va intra în vigoare și uh, se va um, lămuri noul cadru juridic. Instrucțiunile date personalului privind procedurile de anchetă trebuie să fie revizuite. Încă o dată, odată cu intrarea în vigoare a noului regulament OLAF. Se anticipează deja foarte multe schimbări din uh, compromisul între Consiliu și Parlament de anul trecut. Dar dat fiind că acestea au fost adoptate înainte de a ajunge la un acord, e clar că nu oferă um, soluția pentru aplicarea completă a noului regulament. Deci e nevoie de să, să ne aplecăm mai mult asupra acestui subiect, dar sper că se va întâmpla acest lucru uh, în, într-un spirit de cooperare între Comitetul de Supraveghere și OLAF. Directorul general m-a asigurat că Comitetul de Supraveghere va primi uh, proiectul, uh, uh, uh proiectul ISIPS, ceea ce înseamnă că înainte ca domnul Kessler să, uh, fie, să adopte aceste documente, Uh, va exista cooperare. Nu sunt de acord cu comitetul în ceea ce privește schimbările, schimbările a regulamentului OLAF care au reprezentat acordul între instituții. Uh, chestiunea uh, reformei OLAF este următorul punct de pe, de pe ordinea de zi și nu vreau să intru acum în detalii, dar rolul comitetului descris uh, în raport este un element important al acestor discuții. Uh, vreau să vă prezint părerea comisiei privind această chestiune. Ceea ce privește procedura, vă reamintesc că această chestiune uh, nu este nouă, dar rolul Comitetului de Supraveghere, sarcinile și competențele. Aceste discuții au durat peste un an și au fost foarte intense, mai ales în cadrul dialogului tripartit din 2012 este unul dintre subiectele cele mai sensibile în discuțiile cu Consiliul și Parlamentul European, unde aceste două instituții aveau păreri divergente. Consiliul uh, are, este de părere că uh, comitetul ar trebui să aibă o abordare de uh, control de, de la distanță asupra Olafului. Textul uh, la care am ajuns, asupra care am ajuns la un acord la finele anului trecut, uh, reprezenta, uh, reprezenta concesiile maxime din partea celor două părți. Iar uh, în raportul anual se spune că uh, rolul și competențele Comitetului de Supraveghere nu fusese avute în vedere în cadrul negocierilor. După mine, această informație este înșelătoare. În afară de aceste, regulament, de aceste argumente procedurale, sunt convins că compromisul la care s-a ajuns anul trecut privind rolul Comitetului de Supraveghere este cel mai potrivit. Comitetul de Supraveghere nu uh, este instituit în termeni instituțional pentru a oferi uh, un control uh, cuprinzător asupra a tuturor anchetelor OLAF înainte de a fi transmise a autorităților competente la nivel național. Nu există reguli în ceea ce privește răspunderea, în cadrul regulamentului OLAF, în ceea ce privește răspunderea și uh, tragerea la răspunderea membrilor acestui, acestui comitet. Dacă rolul ă, ar fi extins, dacă rolul comitetului ar fi extins, ar, acest lucru ar fi extrem de important pentru a menține un echilibru potrivit și pentru a nu se periclita independența OLAF-ului. Pe scurt, în forma sa actuală și în cadrul instituțional actual, Comitetul de Supraveghere nu poate să devină uh, ramura executivă a Olafului, fiindcă ar trebui să se schimbe conceptul Olafului întru totul. Uh, ceea ce, care, care deocamdată este caracterizat de uh, Uh, gestionarea independentă a o directorului general din motive istorice, ceea ce nu înseamnă că nu, se, nu sunt controlate acțiunile OLAF. În primul rând, vreau să vă spun că uh, comisia care răspunde de OLAF în ceea ce privește răspunderea civilă este extrem de interesată de modul în care sunt derulate anchetele. Uh, garan- garanțiile procedurale și drepturile fundamentale joacă un rol important aici. Iată de ce am alocat uh, foarte mari resurse în ceea ce privește cadrul juridic și acesta este motivul pentru care mă aflu aici alături de dumneavoastră astăzi. În al doilea rând, și poate mai important, anchetele uh, OLAF sunt anchete administrative care fac obiectul unei revizuiri uh, judiciare atât în instanțele naționale cât și cele europene. Asta, plus îmbunătățirile din reforma OLAF, asigură o protecție foarte bună a drepturilor fundamentale. În concluzie, vă spun încă o dată că Comisia uh, consideră că există loc de mai bine în acest raport. În egală măsură, acest raport, după părerea noastră, ne arată că OLAF, prin intermediul măsurilor luate de directorul, directorul general în ultimii doi ani, se îndreaptă în direcția cea bună. Considerăm că toate părțile implicate ar trebui să conlucreze pentru a, a ajunge la uh, suplimentare într-un spirit de cooperare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru această uh, prezentare lungă și foarte informativă. Trei colegi doresc să, iasă cu, să ia cuvântul, începând cu Inge Gresle. În calitate de raportor, trebuie să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit la comisia noastră. În Germania, basmele întotdeauna se termină cu anumite formule în care spune și dacă nu au murit, trăiesc și astăzi. Cred că în acest punct trebuie să facem uh, mai multe decât să avem această poveste ce frumos ar fi dacă pe planetă ar domni pacea. E bine, nu există pace pe planetă și atunci cred că trebuie să depuneți mai multe eforturi să vă asigurați că spuneți directorului general că trebuie să accepte că comitetul de supraveghere trebuie să-și îndeplinească com- uh, competențele. Cred că dumneavoastră nu ați uh, remarcat aceste pasaje, punctul 45 uh, din acest raport în care se amintesc anumite șicane și Um, nota de subsol 34, uh, unde se discută despre gestiunea haotică din Olaf, și apoi cazul Dali, de exemplu, cred că toate aceste lucruri uh, cer o altă reacție din partea dumneavoastră. Eu pot fi foarte greu convinsă că textul uh, la care am lucrat atât de mult eu personal are lacune atât de mari. Deci doresc să luați uh, această temă și mai în serios, să nu considerați că lucrurile se vor îmbunătăți de la sine. Nimănui nu-i place să discutăm în mod uh, repetat, permanent despre aceste probleme, însă, din păcate, aceasta este situația și eu consider că situația este, de fapt, mai dramatică decât sunteți dispuși dumneavoastră să recunoașteți, pentru că este foarte clar că și măsurile interne luate de uh, directorul general Olaf pentru, a, pentru o sporire a eficienței au dus, de fapt, la subminarea combaterii fraudei. Este vorba în raport și de punctul 77 cu valorile prag. De exemplu, nu se mai urmărește nicio fraudă care nu depășește un milion de euro în fondurile structurale sau 500.000 de euro pe fondurile agri- uh, agricole. Mie mi se pare că această abordare nu poate proteja interesele financiare ale Uniunii Europene și vă rog să luați poziție față de acest lucru. Și, în plus, trebuie să luați note de alte puncte stabilite de Comitetul de Supraveghere, de exemplu, 423 de cazuri externe, toate publicate pe data de 31 ianuarie 2012, uh, deschise și Dumneavoastră puteți spune că da, au fost deschise pentru că a existat uh, o suspiciune, însă ce se întâmplă cu aceste, aceste lucruri? Ne bazăm doar pe statistici? Unele cazuri sunt închise sau nu sunt închise, se redeschid sub un alt număr? Deci se întâmplă niște lucruri foarte grave care trebuie luate în serios. Însă, ceea ce trebuie să ne preocupe pe toți este ce se întâmplă cu respectarea drepturilor fundamentale și această unitate care ar trebui să verifice legalitatea procedurilor, din păcate, nu a ajuns la rezultate foarte bune, însă va trebui să discutăm acest punct și cu directorul general în momentul în care vom discuta uh, raportul anual al Comitetului de Supraveghere. Trebuie să spun în plus că dacă acest comitet de supraveghere nu dispune de resursele necesare, vom avea în continuare aceste pro- probleme. Știm foarte bine ce s-a întâmplat cu domnul Dali, o poveste incredibilă și dacă este să analizăm ce cazuri au fost uh, analizate, pot să vedem că pur și simplu foarte multe cazuri sunt uitate, sunt prescrise și într-un caz din 20 de cazuri a fost făcut un interviu și uh, când este vorba de vinovați în unul din 12 cazuri și care este efectul până la urmă al cazului Dali. 7,5% din uh, uh, interviurile cu acuzați au fost uh, organizate în prezența unor martori, de exemplu. Deci, nu știm până acum ce se întâmplă cu răspunderea membrilor Comitetului de Supraveghere al OLAF, ce se întâmplă în contextul deciziilor luate de Curtea Europeană de Justiție. Deci ceea ce ați spus dumneavoastră vis-a-vis -vis de răspunderea uh, membrilor acestui comitet mi se pare scandalos, pentru că dacă pe viitor Dacă ar fi pus în, în aplicare această regulă al răspunderii, nu, nu sunt de acord cu intimidarea persoanelor, unor funcționari, pentru ca aceștia să nu-și poată îndeplini uh, sarcinile. Comitetul de supraveghere lucrează foarte bine și eu am fost convinsă de acest lucru. Uh, și dacă încep ca dumneavoastră spunând că o instituție de control de fapt deranjează, atunci nu mai are rost să uh, facem nimic. Și situația actuală ne scapă de sub control. Lucrurile au deraiat și consider că nu se va, nu, nu se va schimba nimic prin uh, atitudinea dumneavoastră. Trebuie să vă spun că ținând cont de conflictul, relațiile, relația problematică între Comitetul de Supraveghere al OLAF și Directorul General al OLAF, și dumneavoastră aveți un, uh, o parte de vină. Cred că a venit în cele din urmă momentul ca, într-adevăr, toți actorii implicați să se asigure că Comitetul de Supraveghere își poate îndeplini sarcinile. În acest raport se atrage atenția asupra multor puncte care trebuie rezolvate și nu înțeleg de ce îi se îngreunează Comitetului de Supraveghere al OLAF accesul la informații din cazuri deja încheiate. Olaf nu a avut nicio problemă să transmită aceste rapoarte comisiei fără părți uh, înegrite, însă și au fost uh, garantate uh, toate aceste drepturi fundamentale legate de respectarea drepturilor cu caracter personal și așa mai departe. Cred că, din păcate, dumneavoastră nu acordați importanța suficientă Comitetului de Supraveghere al OLAF și cred că uh, Uh, comisia în cele din urmă trebuie să își facă treaba și ceea ce văd eu până acum mă îngrijorează foarte mult și privirea din uh, avion pe care de fapt și-o dorește Consiliul și com- Comisia nu poate fi fundamentată. Uh, noi nu putem accepta o asemenea viziune de sus pentru că atunci putem să uităm conceptul de control și putem să desfințăm pur și simplu acest comitet de supraveghere al OLAF. În legătură cu celelalte amendamente voi interveni mai târziu. Vă mulțumesc, doamna raportor. Gresle s-a referit la o serie întreagă de puncte și, domnule comisar, Probabil doriți să răspundeți la toate aceste puncte acum, în mod direct. Da. Cred că trebuie să evităm orice neînțelegeri de la bun început. Și spun foarte clar, într-adevăr, există probleme în relația dintre Comitetul de Supraveghere al OLAF și OLAF. Este un adevăr. Însă, abordarea mea pentru a rezolva aceste probleme este de a găsi soluții constructive și să nu dau vina pe o parte sau pe cealaltă. Dacă mă întrebați care este abordarea mea față de Comitetul de Supraveghere al OLAF, în uh, luna mai am participat la o reuniune a acestui comitet și am discutat în detaliu raportul anual am discutat despre modalitățile pentru a ne, necesare pentru ca relația cu ola să fie îmbunătățită. Am discutat de regulile necesare pentru evitarea, evitarea oricăror neînțelegeri și mie mi se pare că am ajuns la un numitor comun despre ce trebuie să facem mai departe. Când vine vorba, de exemplu, de accesul la sistemul de gestionare a cazurilor. sunt cred că acordul uh, intermediar a reprezentat un progres, pentru că înaintea încheierii acestui acord nu, existau, nu exista niciun fel de reglementare accesului la, la aceste informații sensibile. Acum avem asemenea reguli. Comitetul de supraveghere mi-a spus că și-ar dori că aceste reguli ar trebui să fie îmbunătățite și le-am spus foarte clar, vă rog, spuneți-mi care sunt propunerile dumneavoastră de a îmbunătăți aceste reguli și sunt sigur că Olaf, că directorul general al Olaf va ține seama de aceste propuneri și veți putea discuta cu dumnealui aceste îmbunătățiri și aceste îmbunătățiri uh, vor îmbunătăți uh, accesul la informații, din punct de vedere statistic, dacă este să analizăm situația, după ce au fost uh, adoptate aceste ICP, instrucțiunile adresate personalului privind uh, procedurile de investigare, au fost făcute 71 de cereri de a accesa uh, sistemul de gestionare a cazurilor. În toate aceste uh, cazuri a fost acordat acces Comitetului de Supraveghere al OLAF folosindu-se această procedură bazată pe trei etape uh, convenită prin acordul de lucru. În 61 din aceste 71 de cazuri, Comitetul de Supraveghere a cerut un acces complet și după prima etapă a și primit acest acces complet. În 10 cazuri, Comitetul de Supraveghere al uh, OLAF a decis că nu au nevoie de un acces complet și nu au depășit prima etapă. Deci ce doresc eu să spun este că avem nevoie de o abordare constructivă pentru rezolvarea acestor probleme. Apoi m-ați întrebat ce fac pentru a îmbunătăți situația, aceast, aceast, această problemă al înnegririi unor părți din text. A fost prezent, a fost prezentată Olaf de către Comitetul de Supraveghere ca o problemă pentru că nu le permite să analizeze, să înțeleagă care sunt factorii care influențează întârzierea prezentării unui raport de către Olaf și regulile au fost schimbate de către directorul general al Olaf, care a cerut personalului să respecte aceste reguli. Aceste reguli au fost transmise Comitetului de Supraveghere pentru ca acesta să-și prezinte propriile comentarii. Comitetul de Supraveghere nu a transmis niciun comentariu și reguli au fost uh, adoptată adoptate ca atare. Acum există niște reguli clare care determină ce informații urmează să fie înegrite când vine vorba de uh, date cu caracter personal și așa mai departe în legătură cu aceste praguri. Cred că aici e un caz clasic de neînțelegere. În primul rând, doresc să vă aduc aminte că în anul 2008, fostul Comitetului de Supraveghere al OLAF sugerase introducerea unor praguri în toate anchetele OLAF. Aceasta fusese recomandarea Comitetului de Supraveghere al OLAF din momentul respectiv recomandare care a devenit o realitate după aceea. Noile reguli au modificat situația pentru că au transformat această procedură simplă, bazată pe regula de minimis, în priorități uh, politice de investigație. Acestea se bazează pe câteva criterii de de definirea unei anchete, de a defini momentul în care este inițiată o asemenea anchetă, de momentul în care uh, dosarul este transmis autorităților naționale. Este vorba de reguli de proporționalitate plus valoare adusă de o anchetă a OLAF Impactul financiar, de asemenea, este important și cred că a patra regulă se referă la respectarea principiului subsidiarității. Pe baza acestor reguli, Olaf a crescut, de fapt, în mod semnificativ uh, anchetele în domeniul uh, vămii și al fondurilor structurale. În anul 2012, Olaf a efectuat mai mult de 180, dacă nu mă înșel chiar, 186 de anchete în aceste două domenii, de două ori mai mult decât uh, anchetele din 2011, de trei ori mai mult decât anchetele din anul 2010 și de șapte ori mai mult decât anchetele desfășurate în 2009. Deci cifrele, faptele, cred că vorbesc de la sine. Acum, în legătură cu resursele puse la dispoziția Comitetului de Supraveghere. Dacă este să analizăm resursele financiare, Cred că trebuie să spunem foarte clar că există o linie specifică pentru Comitetul de, Sup- de Supraveghere al OLAF. Sunt, este prevăzută o sumă de 200.000 de euro din bugetul Uniunii Europene. Aceste cifre nu au fost uh, schimbate niciodată și Comitetul de Supraveghere al OLAF nu a folosit niciodată în totalitate fondurile care au fost alocate din bugetul Uniunii Europene. Acest lucru este un fapt. Din punctul de vedere a resurselor umane, comitetul, dacă Comitetul de Supraveghere al OLAF consideră că au nevoie de o persoană în plus pentru a-și îndeplini uh, sarcinile, ei bine, cred că acest proces a fost demarat și această problemă în curând va fi rezolvată și Comitetul de Supraveghere al OLAF va avea în curând un membru uh, suplimentar în cadrul secretariatului, astfel încât să-și poată îndeplini mai bine funcțiile de supraveghere. În legătură acum cu această abordare fundamentală legate de respectarea și protejarea drepturilor fundamentale. Cred că nimeni dintre cei prezenți aici nu consideră că respectarea drepturilor fundamentale este un punct foarte important. Cu toții considerăm că acest lucru este adevărat, însă întrebarea care se pune este cum putem să organizăm aceste proceduri în cel mai bun în mod posibil. Procedura actuală și, de fapt, noul regulament propus prevede niște dispoziții foarte clare privind protejarea drepturilor fundamentale. Cere includerea unor dispoziții specifice în regulamentele de funcționare internă al OLAF vis-a-vis -vis de drepturile fundamentale, dar cred că cel mai important lucru este să avem o abordare uh, sistematică, să înțelegem care este procesul urmat. Desigur, trebuie să ne asigurăm că avem regulile necesare care discută toate aspect, toate elementele esențiale legate de drepturile fundamentale. Apoi se pune întrebarea care este rolul Comitetului de, de Supraveghere și care este rolul instanțelor în, uh, în acest moment. Conform sistemului actual și sistemului revizuit, rolul Comitetului de Supraveghere trebuie să fie o uh, analiză sistematică a uh, slăbiciunilor potențiale în protejarea drepturilor fundamentale. Nu este vorba de o analizare și o evaluare a fiecărui caz în parte. dreptul și obligația de a face acest lucru conform uh, noi propuneri de modificare a regulamentului revine tribunalelor. Tribunalele sunt cele care trebuie să analizeze în mod uh, complet dacă într-o anchetă a OLAF au fost respectate drepturile fundamentale. După cum am spus în uh, introducerea pe care am avut-o, uh, au existat anumite cazuri și dumneavoastră cunoașteți foarte bine unele cazuri mai vechi în care au fost uh, emise niște verdicte clare în uh, instanță dacă drepturile fundamentale nu au fost respectate și consecința unei asemenea decizii din tribunal sunt anumite măsuri luate de Olaf și de către directul general al acestuia. Dacă am uh, acorda, uh, dacă am transforma Comitetul de Supraveghere într-o instituție responsabilă pentru uh, analizarea și respectării drepturilor fundamentale, acest lucru ar însemna o participare directă a Comitetului de Supraveghere al OLAF în anchete și regulamentul în sine, dacă este să ne uităm la considerentul 18 din regulament, interzice în mod uh, explicit oricui, Comisiei Europene sau oricărei alte instituții, interzice chiar și Comitetului de Supraveghere al OLAF să intervină într-o investigație în sistemul funcționează în acest mod și mie mi se pare o abordare adecvată, pentru că dacă am avea o altă abordare, ar trebui să remodelăm întregul sistem și pentru acest lucru am avea nevoie de discuții aprofundate, de noi analize pentru a crea o nouă modalitate uh, de funcționare pentru OLAF. Yeah, thank you very much. Uh, the next one... Mulțumim foarte mult. Urmează acum Ines Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să plec imediat. Îmi pare rău, domnule comisar. Uh, trebuie să merg la un trialog. Însă doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați dat și pentru posibilitatea de a aduce această dezbatere. Am să mă refer la câteva puncte și am să vă adresez câteva întrebări. În trecut, problema principală era urmărită întotdeauna, dar iată, ă, nu s-a, nu s-a mm, ajuns, nu s-a găsit soluția ă, la această problemă. Lucrătorii de la OLAF au nevoie, de exemplu, de o protecție care să le permită să nu aibă dificultăți atunci când își exercită activitatea. Acest ISIP ă, Trebuie să-i dăm un statut juridic, o, o garanție împotriva, uh, garanție pentru cei care uh, fac uh, anchete. În același timp, și munca OLAF trebuie să fie acoperită de asta, astfel încât să se creeze o protecție și pentru persoanele anchetate. Când există anchete, există unele cazuri cunoscute, însă, în general, aceste anchete, uh, persoanele afectate nu ziceau, nu aveau nimic de spus și la final uh, CEJ le-a dat dreptate. Este nevoie de o, gar- de o garanție și acest, acest um, punct de, de orientare ar trebui să aibă un, un um, aceste linii directoare ar trebui să aibă un caracter uh, juridic. Iar apoi directorul general poate să decide ceva sau președintele comisiei poate să ia o decizie. Aici ar trebui ca Olaf să intervină sau nu. Asta ar fi important ca din această dezbatere să există un rezultat, un rezultat mai curajos, pentru că s-au corectat foarte multe lucruri, dar este un element care nu este încă clar. Comitetul de supraveghere. Am discutat despre asta și, vă mulțum- și mulțumesc foarte mult, uh, doamnei Gresle. Cu toții suntem de părere că acest comitet de supraveghere este un organism care tocmai în acest uh, domeniu al OLAF și în cazul acestui statut al OLAF este foarte important astfel încât să se creeze o garanție că munca este efectuată în mod eficient. Comitetul de supraveghere trebuie să aibă posibilitatea să solicite informații pentru dosarele de anchete existente. Independenta, independența și buna desfășurarea activității din partea OLAF trebuie să fie garantată. Dacă există îndoieli, pentru că au loc amânări, pentru că se mai întâmplă ca dosarele să fie uitate în cât un sertar, dacă există astfel de îndoieli, atunci acest comitet ar trebui să aibă posibilitatea să garanteze independența și să garanteze față de Parlament că aceste cazuri sunt urmărite și că există un control și că nu se ajunge la nereguli în activitatea OLAF. De aceea, nu trebuie pus sub semnul întrebării Comitetul Executiv, ci Trebuie ca acestui comitet să-i se dea, comitetul de supraveghere, mă scuzați, trebuie să-i se dea capacitatea să supravegheze lucrurile, să verifice lucrurile, să vadă dacă au existat întârzieri, să întrebe de ce un dosar a ajuns, a rămas închis într-un sertar și așa mai departe. Și un ultim punct. Toate aceste lucruri despre care vorbim, dar și regulamentul, Iată, doamna Gresle spunea că ar trebui să fie îmbunătățit. Eu cred mai ales că sunt de îmbunătățit unele lucruri, într-adevăr, dar acum, la cazul Dali, există în continuare loc de îmbunătățire. Ar trebui să ne garantați că va exista o uh, analiza acestui dosar și apoi se, mai, se vor îmbunătăți. Lucrurile pot progresa. Și așa, și apoi trebuie să vedem cum putem să facem astfel încât cazul să nu mai, apa, să nu mai poată apărea cazuri similare precum cele ale domnului Dali. Bineînțeles, uh, Comisia își face treaba bine și Olaf la fel, dar noi trebuie să avem o garanție că putem controla lucrurile. Un instrument împotriva fraudei este necesar pentru că se lucrează cu banii europeni. Trebuie în același timp însă să fie respectate drepturilor drepturile celor care uh, sunt anchetați. Mulțumim foarte mult, mulți colegi s-au înscris la cuvânt, deci uh, vom asculta mai multe întrebări și apoi răspunsurile. Domnul Piper. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uniunea Europeană, în ceea ce privește finanțele, este criticată din mai multe puncte de vedere. Și în ceea ce privește posibilitățile noastre de supraveghere, posibilitățile noastre de a, de a combate frauda, uh, trebuie să fie de așa manieră încât să nu existe niciun fel de dubiu față de modul în care cheltuim fondurile. Pentru că dacă nu, vom avea probleme nu numai la alegerile europene, ci în general o problemă fundamentală referitor la ideea europeană. Da, nu cred că ar trebui să ne învârtim uh, în jurul propriei uh, axe. Uh, practic, uh, faptele din cazul Dali nu joacă niciun rol. Vă adresez următoarea întrebare, domnule comisar. Dumneavoastră sunteți de părere că în timpul anchetei ce a precedat concedierea domnului comisar Dali, sunteți de părere că totul a fost făcut cu metode care au respectat statul de drept? Dumneavoastră, la comisie, sunteți de această părere? După ce ați luat la cunoștință și raportul Comitetului de Supraveghere. Apoi a doua întrebare. Ați spus că multe probleme ar putea fi cauzate de faptul că trecem de la un sistem vechi în uh, anchete la un sistem nou de anchetare. Uh, vi se pare că este o, pro o problemă de tranziție. Însă mă întreb și conform vechiului sistem în care au fost manipulați martori, au fost manipulate înregistrări uh, telefonice, când au fost uh, ascunse unele acțiuni, uh, s-au transmis s-au selectat informațiile care au fost transmise comisiei. Sunt oare acestea lucruri acceptabile, metode de anchetă acceptabile și conform vechii, vechiului sistem de anchetă? Era legitim acest tip de acțiune? Sau care vi se pare că ar fi problema vechiului sistem? Sau vi se pare că uh, și sistemul vechi, uh, ar, accept, ar accepta aceste tipuri de acțiuni, care, practic, unele sunt de natură penală. Toate aceste lucruri s-au întâmplat în 2012, iar eu, în calitate de raportor pentru descărcarea pentru comisie, nu am nu îmi doresc să fac din acest subiect unul important pentru această descărcare. Dar aș vrea să putem vorbi clar. Este vorba de acuzații dramatice, foarte grave, iar noi ne ascundem în spatele unor formulări. Spuneți că vreți să fiți uh, constructiv, ceea ce înseamnă că nu trebuie făcute acuzații, dar bineînțeles că trebuie să fie făcute acuzații dacă se încalcă regulile statului de drept. Deci, vă rugăm chiar foarte mult să răspundeți mai concret la întrebările noastre și nu să ne prezentați ce aveți de gând să schimbați în viitor la regulamentul OLAF, ci să ne spuneți ce s-a întâmplat în ancheta OLAF. Am vrea să avem niște informații concrete. Mulțumesc, încă un coleg și apoi aș dori să îi dau ocazia domnului comisar să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră alături de noi pentru a analiza acest subiect. S-a spus foarte mult față de referitor la acest subiect. Situația este complicată. Noi însă am senzația că discutăm, că, că încercăm de un an de zile să discutăm și să clarificăm situația și nu găsim niciun fel de soluție în comisia noastră. Până acum, um, Dumneavoastră sunteți un membru al comisiei, aveți un post important, iar din uh, declarațiile noastre de astăzi am înțeles că sunteți foarte conștient de mm, competențele dumneavoastră, ați menționat câteva neînțelegeri, câteva probleme. Eu m-aș fi așteptat să explicați într-un mod mai exact uh, directorului general și comitetului de supraveghere, uh, să le explicați mai bine ce au de făcut pentru ca lucrurile să nu se întâmple așa și să nu se repete. Ați făcut uh, foarte multe pentru Olaf și pentru reforma Olaf, dar trebuie să vă asumați responsabilitatea politică sunteți vinovat pentru faptul că nu l-ați informat pe președintele comisiei. Și nu este bine să condamne o persoană fără să știi sigur că este chiar vinovată. De aceea, o întrebare adresată dumneavoastră. Eu am condus la un moment dat un minister, la fel ca și dumneavoastră. Ați invitat la un moment dat uh, două institu aceste două instituții um, la dumneavoastră Um, Comitetul de Supraveghere și, directoratul, uh, și Direcția Generală pentru a stabili uh, competențele. Unii spun că trebuie să facă ancheta, cealaltă instituție consideră că prima instituție nu are competențele pentru asta. Da, probabil că noi nu primim toată informația și nu știm ce să facem într-un caz sau într-altul. aș vrea să se organizeze la un moment dat o discuție astfel încât să poată fi clarificate toate întrebările. Și aș dori să se poarte discuții pentru a se ajunge la un acord referitor la reformele necesare, astfel încât să fie clarificate cât mai multe cazuri de fraudă. Mulțumim foarte mult! Cred că ar fi o idee bună să avem o rundă de răspunsuri acum. Domnule comisar. Mulțumesc. În ceea ce privește întrebările referitoare la procedurile interne, au fost mai multe întrebări referitoare la asta. Cred că este foarte important ca Parlamentul să aprobe ceea ce a fost negociat timp de 9 ani de zile în total. 9 ani! Iar propunerea asupra care am căzut de acord cu Consiliul conține reguli clare la nivelul regulamentului. și prevede ca Olaf să adopte uh, prevederi de reglementare și știm că uh, domeniul de anchetă, de investigație este unul dinamic și trebuie să oferim o oarecare flexibilitate Olafului pentru a uh, adapta regulile dacă situația se schimbă în viitor însă principiile uh, fundamentale sunt prevăzute în proiectul de regulament și acesta a fost compromisul între Consiliu și Parlament. Și cred că ar fi o idee bună dacă ați adopta pur și simplu regulamentul. Asta cu siguranță ar uh, răspunde la problemele ce țin de stabilitate. Apoi, în ceea ce privește accesul la informații. M-am referit la asta, accesul la sistemul de gestionare a cazurilor. Încă o dată, eu am solicitat Comitetului de Supraveghere să își prezinte propunerile referitor la ceea ce doresc să schimbe, să îmbunătățească în uh, procedurile ce țin de accesul la mm, sistemul de, de gestionare a cazurilor. Și când acest comitet își va fi prezentat propria viziune, atunci cred că uh, ce, lucrul cel mai constructiv de făcut ar fi să uh, îl avem pe directorul general de la OLAF și uh, pe cei din uh, Comitetul de Supraveghere să fie, în aceeași, uh, să fie la aceeași masă, să discute și să cadă de acord referitor la uh, uh, informații și dacă suficientă informație a fost oferită. Apoi, punctul general și întrebarea domnului Piper. Cred că este foarte important să distingem între independența Olaf și cred că ar fi foarte negativ dacă eu sau oricine din afară ar interveni în activitățile de anchetă ale Olaf. Și de aceea curtea este cea care trebuie să decidă. Acum avem două instanțe Curtea Europeană de Justiție și uh, instanța malteză, uh, deci două instanțe care se ocupă de acest subiect. Politicienii pot face o evaluare politică, dar nu ei trebuie să decide, nu au dreptul să intervină, curțile trebuie să intervină dacă o acțiune a fost corectă sau nu dacă drepturile fundamentale au fost respectate sau nu. Pentru că altfel vom interveni pur și simplu în independența OLAF. Ce putem face noi ca politicieni, și este datoria noastră, este să lucrăm la îmbunătățirea regulilor. Și bineînțeles, noi la Comisie suntem dispuși să cooperăm cu Parlamentul pentru îmbunătățirea acestor uh, reguli. Și asta mi se pare, cred că este datoria noastră, însă să intervenim în cazuri specifice, concrete, în calitate de oameni politici, mi se pare că este ceea ce se numește o intervenție directă în activitatea de investigație a OLAF. Și acest lucru este interzis. Uh, de către regulile adoptate de către acest uh, Parlament, dar și de către uh, Consiliu. Din acest motiv, nu pot să fac comentarii referitoare la aspectele specifice ce țin de cazul Dali. Aceste comentarii vor fi pur și simplu utilizate în uh, instanță. Uitați-vă la cazurile dinainte și la comportamentul comisiei în uh, trecut. că um, au fost lucruri care s-au întors împotriva comisiei în alte cazuri. Cred că ar trebui să fie foarte clar, să, fie, să spunem cu toții foarte clar că independența Olaf trebuie să fie respectată și că curțile trebuie să decide dacă regulile au fost uh, respectate sau nu. Domnul Balsitis s-a referit la informația oferită președintelui comisiei, dacă am înțeles corect. Și aici cred că a fost o neînțelegere, în, o neînțelegere în interpretarea situației. Procedura standard este ca toate serviciile comisiei să-l informeze pe secretarul general al comisiei referitor la orice uh, situație specifică și apoi se acționează conform procedurilor pe care le avem în uh, comisie. Iar secretarul general trebuie să-l informeze pe um, președintele comisiei uh, referitor la aceste lucruri și cred că a existat o oarecare neînțelegere referitor la faptul că uh, secretarului general uh, i s-ar fi interzis să, l uh, informeze pe președintele comisiei. Pur și simplu nu este adevărat. Nu, este un subiect uh, foarte important. Ceea ce a spus Olaf a fost că atunci când îl informează pe președinte, secretarul general trebuie să îl uh, informeze și pe președintele comisiei că nu poate uh, să uh, divulge această informație nimănui altcuiva, inclusiv colegiului comisarului, colegiului de comisari. S-a pornit de la premisa că dacă Olaf îl informează pe comisarul competent de uh, competent pe fond referitor la detaliile fiecarei anchete, acest lucru ar fi complet greșit pentru că ar fi intervenție în activitatea de anchetă și nimeni nu își dorește asta. Acest comisar al deveni o persoană cât se poate de puternică. Ar avea acces la toate aceste informații pe care le are Olaf. OLAF și mai ales noile reguli uh, care, dacă vor fi adoptate, vor introduce noi măsuri specifice, vor asigura un echilibru al puterilor și cred că așa ar trebui să înaintăm. Domnul Balsitis, pe scurt. Domnule comisar, dumneavoastră aveți foarte multă putere. Iar întrebarea mea a fost următoarea. Conform responsabilității dumneavoastră, ar trebui să vă informați șeful, respectiv președintele comisiei, referitor la fiecare caz ce ține de vreun coleg al dumneavoastră, în calitate de orice caz referitor la un comisar. Eu așa aș face. Una dintre întrebările importante a fost ați, in, ați invitat cele două um, organisme, OLAF, de exemplu, director, directorul general și comitetul de supraveghere în uh, biroul dumneavoastră pentru a clarifica situația? I-ați invitat? Pentru că dumneavoastră sunteți responsabili pentru munca acestui for. Referitor la prima întrebare, Cred că v-am răspuns foarte clar. Regulile actuale solicită, prevăd ca Olaf să informeze pe șeful organismului uh, respectiv. Iar la comisie, secretarul general trebuie să fie informat în astfel de cazuri. Și bineînțeles, apoi regulile Uh, generale prevăd că secretarul general trebuie să-l informeze pe președinte și aceste reguli au fost și respectate în, în acest caz. Apoi, referitor la munca cu Olaf și Comitetul de Supraveghere. Am reuniuni uh, în mod regulat cu directorul general Olaf Mă întâlnesc cu el și cu echipa lui cel puțin o dată pe lună și cu Comitetul de Supraveghere m-am, m-am întâlnit pe 14 mai, în martie și așa mai departe. Și am discutat uh, problemele celor două. Și dacă este nevoie, bineînțeles că sunt dispus să mă întâlnesc cu amândoi, cu amândouă organismele pentru a asculta, pentru a căuta soluțiile dacă aceste două organisme nu pot cădea de acord. Mulțumim. Următorii trei vorbitori sunt colegii Greier, Geier, Stas și Gresle. Eh, vă mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Doresc să vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră. în legătură cu cât... Aș trebui să vă spun care sunt punctele unde există o opinie comună în acest Parlament și care sunt punctele în care există o opinie divergentă. Vă mulțumesc că ne-ați clarificat următorul lucru. Decizia legată de faptul că au fost încălcate drepturile fundamentale nu revine dumneavoastră, nici Parlamentul European, nici grupului politic PPE, ci tribunalelor. Este un lucru pe care uneori îl repet Însă, din păcate, am rămas cam singur cu această poziție. Acest lucru nu mă sperie, desigur, însă este util când uh, aceeași poziție este, este apărată și de altcineva <laughs> și probabil declarația dumneavoastră de demisie vă pregătiți deja pentru că apărați drepturile fundamentale. Acum, haideți să ajungem la punctele unde există o opinie comună. Doresc să vă mulțumesc pentru că ne-ați spus că încercați să depășiți uh, divergențele între OLAF și Comitetul de Supraveghere al OLAF. Comisia noastră de control bugetar a cerut de mai multe ori uh, asigurarea de mai mult personal de către OLAF în pentru anchetă. Directorul general a dat uh, curs invitației noastre. Um, am mers puțin prea departe, renunțând la câteva posturi, uh, eliminând câteva posturi din comitetul de supraveghere. Nu putem fi de acord cu asemenea măsură, cel care este monitorizat nu trebuie să aibă puterea de a stabili schema de personal a instituției care îl supraveghează. Este clar că Comitetul de supraveghere al OLAF trebuie să aibă la dispoziție resursele umane pentru a-și exercita funcția de supraveghere. Aici nu există niciun fel de urmă de îndoială și în alte contexte am discutat că în uh, comisie, când vine vorba de resursele umane, uh, trebuie să fie dedicată atenția necesară păstrării personalului OLAF și comisia noastră va fi întotdeauna de acord cu consolidarea personalului operativ din cadrul OLAF și suntem, ne dorim ca și Comitetul de Supraveghere al OLAF să aibă personalul necesar. Acestea sunt punctele importante pe marginea cărora există o opinie comună. Pentru că cu toții ne dorim ca acest comitet de supraveghere să funcționeze cât mai bine. Doresc să vă mulțumesc pentru că a spus că aceste părți negrite din uh, text se referă la protejarea drepturilor uh, anumitor uh, persoane și desigur nu este o nu se stârnește o impresie foarte plăcută când un membru al Comitetului de Supraveghere o lafrimește un text care este aproape tot negru și vă mulțumesc că v-ați referit și la această problemă care se pare că va fi rezolvată. În legătură cu colaborarea dintre OLAF și Comitetul de Supraveghere al OLAF, Cred că suntem pe... Am parcurs deja o bucată bună de drum. Am uh, văzut în raportul anual uh, al Comitetului de Supraveghere că s-au recunoscut lucrurile care s-au îmbunătățit Există și anumite critici exprimate vis-a-vis -vis de directorul general, domnul Kessler. Poate este imposibil să existe o relație perfectă între aceste două instituții, însă existența unor neînțelegeri nu înseamnă să presupunem că sistemul în sine nu, nu funcționează. Cred că am merge puțin prea departe. Desigur, trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru ca aceste două instituții să colaboreze cât mai bine. Olaf trebuie să rămână cât mai independent și Comitetul de Supraveghere al Olaf trebuie să-și exercite funcția de supraveghere al Olaf Nu cred că trebuie să dăm uh, crezare scenariilor apocaliptice prezentate de colega noastră, Gresle. Cred că pentru a evita aceste scenarii, Comitetul de Supraveghere al OLAF este instrumentul pe care îl avem la dispoziție. Acum aș dori să spun câteva lucruri despre valorile limite, despre aceste praguri. Cred că nimeni din comisia noastră nu ar uh, Uh, nu îmi pleacă de la premisia că Olaf uh, inițiază o anchetă doar uh, de la un numit prag și numele grupului meu politic al social-democraților vă asigur că nu am acceptat o asemenea situație. Formularea din raportul anual al uh, Olaf, așa mi-au spus cei care vorbesc uh, această limbă ca limbă maternă, nu permite o asemenea interpretare, însă cred că lucrurile pot fi clarificate mai mult. Și aici există un numitor comun perfect între creștini-democrați și social-democrați. Trebuie să clarificăm lucrurile și vreau să aud acest lucru mâine și din partea directorului general ca deci nu putem pleca de la premisa că o fraudă sub un milion de euro nu va fi uh, urmărită, nu va fi anchetată. Cred că, după cum am spus, este nevoie de o clarificare a formulării. Apoi, rolul Comitetului de Supraveghere al OLAF. Nici eu nu sunt de acord cu această perspectivă foarte îndepărtată de sus a Consiliului. Pot să înțeleg raționamentul unei asemenea perspective, însă în anumite cazuri, Comitetul de Supraveghere trebuie să aibă acces la anumite cazuri individuale pentru a verifica dacă lucrurile funcționează bine sau nu. Însă, uh, invers, acest lucru nu înseamnă că Comitetul de Supraveghere al OLAF are dreptul de a uh, evalua și analiza fie, fiecare, toate cazurile în parte. Mi se pare că acest lucru este cerut de fapt de unii din colegii noștri și pentru asemenea competență, Comitetul de Supraveghere nu este deloc înzestrat și oricum nu are acest mandat. Pentru că noi trebuie să înțelegem dacă există probleme sistemice și din acest punct de vedere sunt de acord cu dumneavoastră, domnule comisar, asemenea probleme sistemice pot fi rezolvate prin revizuirea adecvată a regulamentului. Vă mulțumesc, are acum cuvântul Bart Stas. Mulțumesc. Uh, domnule comisar, săptămâna trecută la plenară a avut loc o dezbatere privind evaziunea fiscală, frauda și fiscală și paradisurile fiscale. Iar uh, dumneavoastră ați luat cuvântul în, această, în acea dezbatere, iar eu uh, am reacționat pozitiv la ce a spus dumneavoastră, fiindcă um, eram pe aceeași lungime de undă atunci, dar mi se pare acum că nu mai stau lucrurile așa. Unii spun uh, că că jucați rolul lui Pilat din Pont ca să păstrăm uh, uh, să rămânem în expresiile biblice. Și uh, vorbiți despre prerogativele Comitetului de Supraveghere. Vreau să vă spun uh, uh, că vă, mă îngrijorează ce spuneți dumneavoastră. Nu neapărat ce spuneți, ci uh, și, și mai ales tonul intervenției dumneavoastră, ce a spus uh, despre uh, Comitetul de Supraveghere, aspecte care bănuiesc că sunt aprobate de șeful dumneavoastră, domnul Barroso, este ca și cum ați spune că membrii Comitetului de Supraveghere sunt niște idioți folositori. Dar e vorba, să nu uităm, de persoane foarte competente, uh, juriști, politicieni cu experiență, care uh, fac asta pe lângă mm, slujba lor și uh, analizează amănunțit uh, tot felul de cauze. Uh, când am vorbit despre. Când, a, când uh, a avut loc uh, uh, scandalul Dali, v-am întrebat uh, ce faceți pentru a vă asigura că lucrurile vor merge bine la Olaf. Mi-a spus Olaf este independent și asta ați repetat astăzi. Într-adevăr, așa stau lucrurile și nu cred că cineva v-ar cere aici să interveniți într-un dosar care este pe rol. Bineînțeles că așa ceva nu se face și nimeni nu v-ar cere așa ceva. Și, într-adevăr, uh, dacă tot vorbim despre cazul Dali, uh, acum se ocupă de acest, uh, această cauză doi judecători, instanța malteză. Dumneavoastră spuneți, noi am terminat, Olaful și-a terminat treaba, ne-am spălat pe mâini, pilat din pont, cum spuneam. Cred că este sarcina comisiei, din ce am înțeles eu, comisia este gardianul tratatelor. Eu asta știam și asta este, deci, sarcina dumneavoastră. Este una dintre sarcinile dumneavoastră. Puteți iniția legislație, dar, în egală măsură, Comisia trebuie să se asigure că sunt respectate tratatele și directivele, precum și regulamentele, sunt și ele respectate și aplicate. Aveți competență pentru a vă asigura că lucrurile eh, se întâmplă în așa fel și dacă uh, Uh, are loc o situație mai delicată care implică unul dintre comisari și să ia decizia de a preda cauza autorităților judiciare, nu ar fi mai normal ca în cazul în care se întâmplă așa ceva, ca uh, comisarul responsabil pentru OLAF, um, care nu era informat atunci, bineînțeles, dar acum uh, șeful dumneavoastră trebuie face tot ce poate pentru a-și apăra postul. Nu ar fi fost mai bine să se uh, analizeze regulamentul OLAF uh, în mare, în am, în mare amănunt pentru a, ne asig- pentru a se asigura că ancheta se desfășoară cum trebuie, fiindcă se pare că ancheta în ceea ce privește cazul Dali nu s-a desfășurat cum trebuie și sunt de acord cu domnul Gaier. N-aș, n-aș putea să spun că Comitetul de Supraveghere trebuie să se implice uh, în studierea amănuntelor în fiecare dosar, dar asta era o anchetă specială. Ni se spune că este foarte specială. Directorul general uh, Uh, era, a fost implicat personal. Deci, și la Olaf a fost percepută ca fiind o anchetă foarte importantă. Eu uh, credeam că era, la, era de datoria comisiei să analizeze regulamentul OLAF și să verifice alături de Comitetul de Supraveghere OLAF uh, bună desfășurare a lucrurilor. Comitetul de, supraveghe- de supraveghere are datoria de a supraveghea unele lucruri. Comitetul uh, e conștient de rolul său și își descrie activitățile în aliniatele 1, 2, 3, 4 din uh, prezentarea introductivă, unde se spune că trebuie să ne asigurăm că Olaful este independent, trebuie să ne asigurăm că regula, regulile și procedurile sunt respectate și așa mai departe. Dar comisia nu a făcut asta. Comisia și-a asumat riscul uh, ca după o anchetă defectuoasă să lase cauza uh, la nivelul uh, instanței. Ce se întâmplă dacă se hotărăște că, se, că dosarul nu este suficient de solid? Atunci înseamnă că vom avea o problemă. Dacă um, sunteți într-adevăr gardianul uh, tratatelor și aveți un dosar puternic, îl, îl, dați, în, îl dați imediat în instanță. Am, am, ați, ați spus că uh, Comitetul de Supraveghere trebuie să analizeze problemele în mod uh, sistematic și eu cred că asta au făcut. În afară de um, acest caz special de avem raportul anual despre care discutăm astăzi și este e drept că după un an de activitate a OLAF, e, e bine să vedem că există și un aspect pozitiv în raportul anual. Pe mine m-ar surprinde dacă nu ar exista niciun element pozitiv. Și, într-adevăr, există unele aspecte pozitive, dar există și numeroase remarce negative în acest raport. Deci, eh, vreau să vă întreb, care este rolul comisarului a cărui sarcină este supravegherea OLAF? Citiți, iată, acest raport unde sunt eh, Uh, subliniate foarte multe probleme și domnul Balcitis v-a întrebat foarte clar ce ați făcut dumneavoastră pentru a împăca cele două părți și ați spus că am vorbit foarte mult cu directorul general al OLAF, am vorbit cu uh, Comitetul de Supraveghere, dar întrebarea domnului Balcitis era uh, ați adus cele două părți la masa discuțiilor? Ați uh, reușit să, fa- să, să faceți să discute, să avansați lucrurile sau sunteți doar un spectator uh, de pe margine care adună câte o informație aici, câte o informație acolo. Întrebarea mea este clară. Dumneavoastră ați spus că era o recomandare din partea uh, Comitetului de Supraveghere anterior în ceea ce privește pragurile. Și aici se vorba despre una dintre notele din subsol unde se spunea că uh, pragurile au fost instituite pentru une, pragurile au fost instituite pentru unele anchete, dar uh, opinia publică și Parlamentul European, bineînțeles, uh, vor, uh, se vor uita la aceste praguri înalte și vor spune că trebuie să se facă ceva. Întrebarea mea este ce se va face? Regulamentul OLAF ne-ați uh, întrebat ce ar trebui să facem în legătură cu acest text și vreau să vă spun că părerile sunt împărțite. Eu mă alătur aici doamnei raportor care a fost uh, implicată pe de-a întregul în aceste negocieri. După părerea mea, putem trage multe învățăminte de pe, de pe urma acestui raport anual și, și putem trage învățăminte și în ce, ceea ce s-a întâmplat în cauza Dali, iar uh, grupul meu nu este gata să dea un undă de unui nou regulament care după aceea este bătut în cuie timp de 6, um, 7 sau 10 ani. Trebuie să tragem învățăminte din ceea ce s-a întâmplat aici și să discutăm cu Consiliul, să stăm la masa discuțiilor, să vedem uh, în, în ce mod uh, uh, cooperează Comitetul de Supraveghere și Directorul General al OLAF. Să vedem ce se poate face. Mulțumesc și o să mă opresc aici. Colegii, vă mulțumesc, doamna coleg Stas. Nu v-am întrerupt. Uh, știți că mai avem un alt punct pe ordinea de zi despre regulamentul OLAF, însă aspectele pe care le-am atins acum pot, poate ne economisesc puțin din intervențiile viitoare. În legătură cu raportul anual al Comitetului de Supraveghere, mai, vor mai interveni colega noastră Gresle și domnul Savame. Doamna Gresle, vă rog. Vă mulțumesc. Doresc să intervin din nou pentru că Pilat din Pont a avut un uh, rol foarte rău și cel puțin catolicii își aduc aminte în fiecare și comemorează în fiecare an rolul acestuia. Doresc să mă refer la un alt aspect. Există doar două organizații care nu fac, uh, se pare, nicio greșeală, Papa și Olaf. Deci, o persoană, o instituție pe care nu putem critica. Pe mine mă șochează înțelegerea Uh, statului de drept, că pentru fiecare legislație avem nevoie de judecători. Un judecător este întotdeauna cel care ne spune că această lege nu a fost respectată. Eu, în calitate de legiuitor, pot să vă spun că regulamentul OLAF, um, numărul 1073, nu a fost respectat. Uh, nu a fost respectat uh, sistemul de drept din, din Malta nici, uh, stat, nici uh, sistemul din Belgia nu a fost uh, respectat articolul 259. În plus, nu a fost respectată Carta Drepturilor Fundamentale din Europa prin aceste, prin aceste înregistrări telefonice în momentul în care au fost uh, acumulate um, convorbirile telefonice din uh, Malta nu a fost respectat dreptul la sfera privată și așa mai departe. Și dumneavoastră vă referiți întotdeauna la rolul judecătorilor. Cred că nu trebuie să uităm în acest context și de rolul procurorilor și mă întreb dacă suntem atât de lipsiți de idei să recurgem la asemenea argumente. Se pare că într-adevăr așa este. Știu foarte bine care este situația cu cazul de la uh, Luxemburg și vă sfătuiesc uh, pur și simplu să recurgeți acum la măsurile de limitare a daunelor, pentru că dacă nu veți face acest lucru, rezultatul va fi catastrofal. Și nimeni nu vă cere să vă implicați într-o anchetă în desfășurare, însă ce aștept din partea dumneavoastră este ca la, fie, ca la aceste întâlniri lunare pe care le aveți care nu își au niciun rost dacă nu vă implicați cumva în activitatea OLAF. Deci, în cadrul acestor întâlniri, vă rog să dați dovadă că dumneavoastră sunteți comisarul responsabil pentru OLAF și că vă asumați această responsabilitate. Mi-aș fi dorit ca raportul anual Uh, pe care l-ați primit pe data de 21 ianuarie să-l fi, uh, să fi transmis și celorlalte instituții. Cumva îmi pare rău pentru dumneavoastră, domnule uh, comisar, pentru poziția dumneavoastră. Astăzi comisia ne spune că doar cabinetul președintelui, doar, doar secretariatul general al comisiei a primit acces la acest raport. Eu m-aș fi așteptat ca pe această listă să apăreți și dumneavoastră, domnule comisar, pentru că dumneavoastră sunteți uh, responsabil pentru OLAF. Vă mulțumesc colegul nostru, Sava mea. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Vreau să revin la ce a spus uh, colegul Gaier. Uh, despre părerile, părerile apocaliptice ale colegei Gresle. Domnul Gaier uh, spune că Uh, unii colegi consideră că Comitetul de Supraveghere trebuie să verifice minuțios fiecare anchetă. Eu nu cred că niciunul dintre noi uh, este atât de naiv încât uh, și închipuie că um, Comitetul de Supraveghere trebuie să verifice de a fi la păr fiecare anchetă. Uh, și vreau să vă spun uh, un lucru. Nu avem nevoie de așa ceva. Nu avem nevoie de praf în ochi. Oamenii sunt cu ochii pe noi. V-am mai spus asta deja. Am mai spus asta deja în Parlamentul European și o spun încă o dată. Cei care ne-au angajat ascultă această dezbatere și sunt cu ochii pe noi și sigur nu le place ce văd și ce aud, nu-i pot învinovăți. Nu am neapărat o întrebare, domnule comisar, ci am o dorință sinceră, aproape disperată. Vă rog să înțelegeți că această cauză este extrem de importantă fie că ne place sau nu, va avea consecințe politice asupra tuturor, indiferent de culoarea politică și grupul de unde, din care provenim. Deci, haideți să tratăm acest uh, subiect cu toată seriozitatea. Să întoarcem problema pe toate părțile, cu, uh, cu multă atenție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Savame. Am avut o rundă de intervenții din partea colegilor. Au fost puse câteva întrebări. Și vă dau cuvântul acum dumneavoastră, doamnă Șameta. Well, indeed, there were many questions. Uh, uh, Mulțumesc, s-au adresat multe întrebări. Uh, încerc să le răspund orizontal în ceea ce privește pragurile la care a făcut referire domnul Gaier, domnul Stas, Haideți să lămurim lucrurile. Aceste cifre nu reprezintă praguri în sine. În 2012, 46% din anchetele desfășurate în uh, în domeniul fondurilor structurale și fondurilor structurale și în domeniul vamal au fost deschise fără a ști care va fi impactul financiar sau uh, fără a ști dacă acesta um, nu se ridică la nivelul pragului. Însă cred că este normal ca comitetul și uh, Olaful să colaboreze, să discute modul în care se pot, se pot îmbunătăți prioritățile politicilor de anchetare. Iar asta am propus eu la întâlnirea cu Comitetul de Supraveghere. Dacă Comitetul de Supraveghere consideră că uh, aceste reguli nu sunt suficiente, există loc de mai bine și se pot, se pot îmbunătăți lucrurile, dar vreau să subliniez încă o dată faptul că în 2012 Olaf a deschis de două ori mai multe anchete în aceste domenii decât în anul 2011. 46% dintre aceste anchete au fost deschise, fie fără a se ști care va fi impactul financiar, uh, fie, în, uh, fie cu un impact financiar care nu se ridica la nivelul pragului. Ceea ce înseamnă că prioritățile de politici și de anchete au um, respectat mai multe criterii. Pe baza acestor criterii, Olaful hotărăște dacă se deschide sau nu o anchetă. Mai mult, decizia de a nu deschide o anchetă nu înseamnă că, că nu se va ocupa nimeni de acest dosar înseamnă pur și simplu că dosarul este trimis autorităților naționale iar apoi autoritățile naționale trebuie să hotărască ce vor face în uh, acel caz anume. Deci nu există cazuri de impunitate, așa cum a spus cineva. Aceasta este procedura. Procedura este foarte limpede în acest sens și funcționează bine. Cred că astfel uh, am lămurit acest subiect. Dar, cum spuneam, lucrurile nu sunt perfecte, iar dacă e nevoie de reguli suplimentare în ceea ce privește prioritățile uh, de politică de anchetă, atunci uh, sunt gata să facem acest lucru și vom, voi propune acest lucru Comitetului de Supraveghere, precum și directorului general al OLAF. Cred că ar trebui să uh, evităm neînțelegerile în ceea ce privește această formulare o vedere din, elicop- vedere din elicopter sau alte uh, formulări în ceea ce privește rolul Comitetului de Supraveghere. rolul Comitetului de Supraveghere este acela de a, of- de a evalua în mod sistematic anchetele desfășurate de OLAF. Dar nu înseamnă acest lucru faptul că comitetul nu are dreptul de a analiza anumite cauze. Din potrivă, bineînțeles că comitetul de supraveghere poate să analizeze anumite cauze pentru a putea trage concluzii sistematice. Iată de ce am instituit aceste uh, structuri de lucru și uh, dacă e nevoie, acestea pot fi îmbunătățite. Chiar încurajez Comitetul de Supraveghere să fie implicat uh, mai activ în ceea ce privește evaluarea sistematică a, um, a cauzelor și a activităților de anchetare a Olafului, fiindcă rolul său este acela de a identifica problemele sistematice în acest domeniu. Ceea ce mă aduce la întrebarea privind regulile și regulamentul, precum și rolul nostru, întrebarea lui Bart Stas. Am negociat amendamentele cu privi- aduse regulamentului uh, timp de 9 ani, așa cum am spus, iar în cele din urmă am, uh, am ajuns la un acord politic pe marginea acestui subiect. Acest lucru este foarte important. Trebuie să se stabilizeze acest acord politic pentru a face pași înainte. Bineînțeles, vom uh, vorbi și la următorul punct. Dar să nu uităm regulile care există. E foarte greu să ne așteptăm că negocierile care au, s-au desfășurat timp de 9 ani ar putea fi finalizate în numai câteva luni. Numai prin uh, înaintarea unor amendamente suplimentare la regulament. Rezultatul cel mai probabil este că nu vom avea un regulament, fiindcă dacă Consiliul nu este de acord cu propunerile de amendamente, atunci intră în joc reguli foarte clare. Dacă nu se ajunge la un acord într-o anumită perioadă de timp, atunci nu se ia nicio decizie. Aceasta ar putea să fie o consecință a, a activității noastre timp de 9 ani, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să căutăm bunătățiri suplimentare. Dumneavoastră um, ne-ați trimis peste 200 de întrebări pe mai multe subiecte specifice. Acesta este chestionarul de care se ocupă acum uh, personalul comisiei și uh, Um, departamentele de resort uh, încercând să furnizeze răspunsuri, iar aceste răspunsuri ar putea să fie punctul de plecare pentru activitatea noastră ulterioară în ceea ce privește bunătățirile aduse ulterior regulamentului OLAF. Voiam să vă spun încă o dată că uh, definitivăm acum activitatea în ceea ce privește propunerea de instituire a unui procurator uh, um, european, uh, iar uh, prin această propunere încercăm să facem și să avem și o inițiativă politică pentru a îmbunătăți regulamentul OLAF. Dar este foarte important uh, să ne bazăm pe acordul pe care îl avem deja și să nu prelungim la nesfârșit negocierile care care acum, la fiindcă suntem la a doua lectură, ar putea duce la la o pierdere de timp dacă nu ajungem la niciun acord între dacă nu se ajunge la niciun acord între Consiliu și Parlament în ceea ce privește amendamentele suplimentare. Mai apoi, în ceea ce privește personalul, vreau să mulțumesc domnului Gaier pentru ce a spus. E adevărat că una dintre, unul dintre obiectivele reformei Olafului era alocarea de resurse suplimentare a activităților de anchetă, ceea ce s-a și întâmplat, s-a și făcut. Prin uh, reforma de organizare a Olafului, iar în ceea ce privește personalul Comitetului de Supraveghere, această chestiune va fi rezolvată uh, cât mai curând și nu ne vom mai confrunta cu această problemă. Să nu uităm că Comisia însăși are, uh, s-a angajat să reducă numărul personalului și finanțarea deci nu este ușor să găsim o soluție la această problemă, însă consider că se va găsi o soluție cât mai curând. Apoi, în ceea ce privește membrii Comitetului de Supraveghere și rolul acestora. Asta este părerea dumneavoastră, domnule Stas. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Comitetul de supraveghere, după părerea mea, are o contribuție foarte valoroasă la activitatea OLAF. Am vorbit cu membrii Comitetului de Supraveghere pe data de 14 mai despre acest lucru chiar. Avizul uh, uh, supraveghetorului reprezintă o plusvaloare pentru cel supravegheat, deci uh, ar trebui uh, să, să fie un element pozitiv al relației între aceste două părți. Avem persoane cu mare experiență în comitetul de supraveghere, a căror uh, activitate o prețuiesc, dar nu înseamnă că nu apar discrepanțe în ceea ce privește și divergențe în ceea ce privește în relația și evaluarea celor două părți, iar pentru această situație avem nevoie de o abordare constructivă. Trebuie să căutăm întotdeauna soluții în mod constructiv, acolo unde există divergențe de opinii. Iar de multe ori s-a întâmplat deja ca aceste divergențe să fie rezolvate. Am uh, spus și nu vreau să mă repet, am, am vorbit despre multe cazuri în care, după um, avizul Comitetului de Supraveghere, Olaful a, um, a luat măsuri, de pildă cu negrirea, cenzurarea, aceste, această chestiune a fost rezolvată, de pildă în ceea ce privește regulile de acces uh, la sistemele de gestionare a cauzelor, iată, s-a ajuns și la o soluție acolo. Adică e nevoie ca acestea să fie adaptate. Și uh, Olaful este deschis acestei adaptări și așa mai departe. Doamna agresle privire la regulamentul și legislația la care ați făcut referire dumneavoastră, ce pot să vă spun nu putem să spunem că să hotărâm noi că legislația unei a, a, anumit, legislația unei anumite țări a fost încălcată. Nu acesta este rolul comisiei aici. Acest lucru ar trebui să fie hotărât în instanță. Iar procedurile instanței sunt în desfășurare. Vom vedea care este rezultatul procesului. Așa cum am spus, între timp, rolul nostru ca politicieni este de a încerca să îmbunătățim cadrul legislativ. Vom face o propunere în curând în ceea ce privește Procurorul Public European și vom, uh, vom vedea cum putem îmbunătăți mai departe regulamentul OLAF. Acesta este rolul politicienilor pe care ni-l asumăm uh, de plin. Bineînțeles, uh, există și reversul medaliei. Aici este foarte important ca atât Comitetul de Supraveghere cât și directul general al OLAF, ora OLAF-ul în general, să fie organisme independente. Bineînțeles, eu pot invita părțile să, să se întâlnească, dar până la urmă ei hotărăsc dacă sunt uh, de acord sau nu uh, să, să accepte intervenția de mediator a comisiei. Până acum uh, am uh, conlucrat cu OLAF și cu Comitetul de Supraveghere și pot să vă spun că am înregistrat progres. Am, dacă ambele părți sunt de acord, atunci putem uh, organiza o discuție pe marginea acestor teme care sunt teme de interes comun și ambele părți pot sta la masa discuțiilor. Mulțumesc, domnule comisar Șemeta, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Dați-mi voie să rezum această discuție mai lungă. Discuția din această după-amiază a arătat că se manifestă îngrijorări în această comisie la nivelul tuturor grupurilor politice, așa cum este normal, um, părerile diferă în ceea ce privește importanța politică pe aici, pe acolo, dar comisia noastră este unanimă în ceea ce privește aceste îngrijorări care există. Iar uh, cele 200 de întrebări care au fost trimise comisiei uh, OLAF și Comitetul de Supraveghere arată cu atât mai mult că este vorba despre niște îngrijorări semnificative. Uh, avem în ceea ce privește raportul um, anual al Comitetului de Supraveghere. Asta în primul rând. În al doilea rând, are loc o discuție la ora actuală privind rolul Olafului și a Comitetului de Supraveghere și a celorlalte instituții. Am putea, deci, să discutăm mai amănunțit această chestiune la următorul punct de pe ordinea de zi. Dar e limpede un lucru, și văd că comisia noastră dă dovadă de unanimitate și aici, este clar uh, faptul că noi dorim ca Comitetul de Supraveghere să funcționeze cum trebuie. Olaful este independent, dar Comitetul de dar și Comitetul de Supraveghere este independent, așa cum ați subliniat și dumneavoastră. Iar uh, până la urmă avem un sistem de control, uh, un sistem echitabil de con- și autoritatea de control trebuie să fie controlată de cineva. Iar și cum poate să întărească riscurile sistemice Comitetul de Supraveghere dacă nu are acces la unele cauze. Deci trebuie să uh, beneficieze de independența instituțională pentru a-și uh, hotărâ propriile măsuri. Altfel nu pot avea o activitate de supraveghere. Acest lucru este foarte clar. Dacă nu este uh, clar acest lucru, trebuie să-l lămurim. Iar uh, din uh, discuțiile din această după cred că acesta ar putea să fie un element pe care să-l, să-l abordăm și care să reprezinte partea soluției până la urmă. Un al treilea lucru despre care vreau să vă vorbesc este faptul că Olaful este independent, dar există o legătură cu Comisia. Pentru Parlament, Parlamentul uh, comunică cu Comisia. Noi uh, considerăm că dumneavoastră sunteți răspunzători nu în ceea ce privește procedurile OLAF-ului, nu în ceea ce privește un, un ca, o cauză anume, ci în ceea ce privește uh, capacitatea de funcționare a cadrului instituțional în sine. Dumneavoastră vă ocupa, vă, sunteți, răspun, sunteți răspunzători de aplicarea tratatului și a cadrului legislativ uh, iar noi, ca Parlament, pentru noi, ca Parlament, dumneavoastră, voi, dumneavoastră sunteți primii noștri interlocutori, fiindcă nu avem cui să, cui să ne adresăm uh, pentru a uh, lua unele acțiuni și trebuie să ne asumăm uh, fiecare rolul său pentru a găsi o soluție. Mulțumesc foarte mult! Aș dori acum să trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, urez bun venit uh, lui Edith Cerny din partea Consiliului, atașatul pentru uh, bugete la reprezentarea, reprezent, reprezentanța permanentă irlandeză și președinte al grupului de lucru antifraudă. Vreau să dau cuvântul mai întâi, domnule raportor. Vă mulțumesc. Dragi colegi, aveți în fața dumneavoastră două documente redactate de mine, un document de lucru în care sunt prezentate și grupate amendamentele, celălalt este vorba de un proiect de recomandare pentru a doua lectură. Ambele documente trebuie înțelese împreună, pentru că uh, scrisoarea prin scrisoarea pe care am trimis-o președinției Consiliului, um, spunem că vom ajunge cu aceste documente în plenară, spune pur și simplu aici care sunt elementele importante considerate de mine importante pentru proiectul pentru a doua lectură propun acceptarea acesteia în forma sa nemodificată pentru a nu afecta procedurile. Dragi colegi, am investit foarte mult timp în uh, reforma OLAF. În anul 2008 am redactat 120 de amendamente împreună cu raportorii din umbră care au fost uh, aprobate cu o majoritate de 85% în plen. Apoi am uh, obligat Comisia să țină cont de amendamentele noastre, după care, într-o, în uh, negocieri care au durat timp de, nou de 10 luni, am obținut un rezultat care pe mine cel puțin m-a mulțumit și l-aș fi păstrat în forma sa și poate vă aduceți aminte că m-am împotrivit mult timp să recurgem la anumite modificări. Între timp, am înțeles că este mai bine să revizuim uh, regulamentul și să ajungem într-o a doua lectură. Această, această a doua lectură nu reprezintă un lucru uh, neobișnuit și doresc să apelez uh, la Consiliu să explic că ne dorim îmbunătățirea textului pe baza experiențelor pe care le-am avut deja. Știu foarte bine că grupul de lucru de la Consiliu nu este încântat. Probabil reacția mea ar fi aceeași ca aceea grupului de lucru de la Consiliu. Însă, dragi colegi, dacă păstrăm textul în forma sa actuală, atunci ne vom confrunta în continuare un timp îndelungat cu exact problemele pe care le-am discutat astăzi. Este vorba, de fapt, de patru amendamente pe care le-am clasificat. Cel mai important este primul, pe care îl puteți uh, găsi și în documentul de lucru, în partea cu amendamente pe pagina 4 și aici modificăm textul și dăm dreptul Comitetului de Supraveghere să ceară documentele, urmând o procedură închisă, documentele pe care le consideră esențiale pentru propria funcționare. Dacă nu nu permitem acest lucru, atunci această ceartă permanentă cu directorul Olaf va continua. Al doilea amendament clarifică un punct controversat foarte important din regulamentul Olaf, și anume când trebuie implicat Comitetul de Supraveghere al OLAF. Există un caz în fața Curții Europene de Justiție care clarifică situația. Noi spunem pur și simplu că ne bazăm pe decizia luată în acest caz în ziua în care dosarul este transmis autorităților naționale, trebuie informat și Comitetul de Supraveghere. Deci spune foarte clar că Comitetul de Supraveghere lucrează ex post și evităm acest punct de neînțelegere uh, existent. Doresc pur și simplu ca pe viitor să mai evităm aceste divergențe, aceste certuri, pentru că dacă nu, nu se va întâmpla acest lucru. Al treilea uh, amendament foarte important se referă la um, analizarea legalității. Există în continuare probleme majore în OLAF pentru că această unitate care efectua analiza legalității a fost desfințată. Și prin acest uh, amendament, al treilea, ne dorim să garantăm că legile sunt uh, respectate, pentru că dacă nu ne vom confrunta cu un număr mare de cazuri în instanță sau, și mai grav, uh, nu sunt respectate drepturile unor persoane, funcționari care au păcatul, să, care din păcate lucrează pentru Uniunea Europeană și nu se pot apăra, nu își pot apăra propriile drepturi. Și um, pentru mine este foarte important să se respecte întotdeauna legile. Al patrulea amendament acum. Este propus de Ines din partea grupului uh, socialist. Este vorba de, de aceste ISIPs. În mod normal, este vorba de puncte de care trebuie să se ocupe și Parlamentul European. Am spus am cerut comisiei ca instrucțiunile legate de procedurile de investigare să fie reglementate prin acte delegate. Este foarte dificil ca noi, de fapt, să ne, să ne implicăm în aceste proceduri. În drept urmare, dacă se propun acte delegate și noi putem să ne implicăm într-un anumit grad și cred că această soluție ar putea fi acceptată și de Consiliu. În plus, am propus câteva amendamente tehnice pentru că am văzut că uh, cetățenii din statele membre nu sunt uh, suficient uh, protejați, mai ales martorii. Eu consider că aceste amendamente sunt proporționate, ne-am concentrat asupra lucrurilor cu adevărat necesare, asupra punctelor care ajută la înlăturarea neclarităților din uh, regulamentul actual și partea C este de fapt partea cu amendamentele tehnice rezultate în urma celor patru uh, amendamente fundamentale. Rămâne de văzut uh, care sunt următorii pași procedurali. Este posibilă chiar și o a treia lectură. Eu nu sunt deloc pesimistă. mm Consider că, de fapt, ne ușurăm munca dacă recurgem la aceste îmbunătățiri. Cred că trebuie să ajungem în plenară și cei care sunt de acord cu aceste amendamente îi rog să, semneze împreună, să le semneze împreună cu mine. Sper că vom ajunge la, la o majoritate, nu pentru că îmi place mie foarte mult să mă cert cu Consiliul, dar cred că suntem datori să creăm un uh, OLAF eficient, pentru că nu ne putem permite să așteptăm crearea oficiului Procur- Procurorului Public European. Ce se întâmplă, domnule comisar, dacă va dura încă 10-15 ani până când acest nou organism va fi uh, creat? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Colegul nostru Gaier are acum cuvântul. Îți mulțumesc, Mihail am dorit să intervin Uh, tocmai pentru că avusesem impresia că nu mai discutăm punctul 15 de pe ordinea de zi, dar m-am lămurit între timp. Vă mulțumesc. Astăzi uh, v-am invitat pe dumneavoastră, domnule comisar. Am invitat-o și pe reprezentanta Consiliului. Tocmai pentru a avea un uh, dialog, pentru a asculta diferitele argumente. Și acum v-aș ruga, domnule comisar, să ne spuneți care este poziția dumneavoastră, după care voi da cuvântul și reprezentantei Consiliului. Ați auzit care sunt propunerile raportoarei. Desigur, am avut și discuția anterioară și, în continuare, sperăm să putem găsi o soluție care să reflecte interesele tuturor părților implicate. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că deja am uh, discutat foarte multe puncte din regulamentul OLAF în cadrul discuției punctului anterior de pe ordinea de zi. Drept urmare, voi trece direct la fondul problemei. În uh, intervențiile anterioare am prezentat deja motivele pentru care nu cred că este o idee bună să modificăm compromisul atins uh, legat de Comitetul de Supraveghere. În primul rând, de la începutul negocierilor, Consiliul și Parlamentul au avut, au înțeles în mod uh, diferit rolul Comitetului de Supraveghere. Raportorul Parlamentului European și-a dorit ca acest comitet să aibă competențe extinse, să se poată implica în fiecare caz, însă Consiliul a insistat asupra rolului Comitetului de Supraveghere ca fiind doar de monitorizare a activității OLAF pentru a identifica problemele sistemice. În al doilea rând, modul în care este conceput acest comitet din punctul de vedere al uh, structurii instituționale nu uh, se împacă cu implicarea în fiecărui caz al OLAF, pentru că membrii acestui comitet au și alte sarcini și nu există niciun fel de regulă în regulamentul OLAF care să guverneze răspunderea uh, membrilor acestui comitet. Și apoi, când vine vorba de natura um, procedurilor de investigare, Consiliul și Parlamentul, din nou, au avut păreri foarte divergente. Consiliul a considerat că aceste puncte trebuie să rămână de latitudinea completă a directorului general al OLAF pentru a fi asigurată o flexibilitate suficientă a anchetelor OLAF. Raportorul Parlamentului European și-a dorit un cadru de reglementare care ar fi lăsat puțin spațiu de interpretare pentru OLAF. Compromisul în, din acest punct de vedere este, arată în felul următor se consideră că există garanții suficiente pentru ambele părți. Pe viitor, proceduri ISIP vor conține doar proceduri care nu vor avea niciun efect asupra drepturilor fundamentale. Revizuirea legalității este menționată în regulament, însă directorul general Olaf este cel care trebuie să decidă cum trebuie să arate uh, această revizuire, această analizare a legalității, pentru a evita orice neînțelegeri. Uh, nu contestăm nici cum dreptul Parlamentului de a propune, de a veni cu amendamente în a doua lectură. Acest drept este prevăzut de tratate, însă doresc să, pun, doresc să mă întreb dacă aceasta este modalitatea cea mai bună de a ne atinge obiectivul comun și anume îmbunătățirea funcționării OLAF. De fapt, eu mă tem că dacă plenul Parlamentului va accepta amendamente suplimentare, rezultatul va fi eșecul definitiv al reformei. Procedura de conciliere prevăzută în tratare pentru cazurile în care nu se ajunge la un acord în a doua lectură uh, pre- prevede un calendar foarte strict. Uh, trebuie să se ajungă la un compromis într-un răstim de, două, de 12 săptămâni. Și nu cred că trebuie să fim naivi să considerăm că pe marginea un dosar, unui dosar pentru care s-a ajuns la un prim compromis după șapte ani, șansele de a ajunge la un compromis după 12 săptămâni nu sunt foarte mari. Și consecința conform tratatelor ar fi că Comisia să respingă aceste modificări și atunci nu vom putea redeschide discuțiile. Toate progresele înregistrate în ultimii ani, îmbunătățind uh, cadrul de reglementare al OLAF, eficiența acestuia și respectarea drepturilor fundamentale vor fi pierdute. Pentru a fi cât mai clare ce înseamnă acest lucru, în primul rând, nu vom mai putea clarifica drepturile procedurale a persoanelor implicate. Știți foarte bine că regulamentul actual nu prea conține niciun fel de dispoziție referitoare la acest punct și mai ales în lumina discuțiilor care au fost purtate în ultimele luni, nu, pute, nu pot uh, înțelege cum putem renunța la pierderea acestor îmbunătățiri. În al doilea rând, statele membre nu vor fi obligate să-și îmbunătățească colaborarea cu OLAF și este vorba mai ales de crearea unor uh, puncte unice de contact și cerința de a informa OLAF despre rezultatul procedurilor naționale. În al treilea rând, uh, rolul Comitetului de Supraveghere al ORAF ar rămâne în continuare neclar. Noul uh, regulament clarifică obligativitatea de raportare al directorului general Olaf vis-a-vis -vis de Comitetul de Supraveghere, tocmai pentru a clarifica, de exemplu, anumite elemente, cum este durata anchetelor. Toate aceste elemente ne demonstrează că avem multe de pierdut și foarte puține de câștigat Însă nu trebuie să ne culcăm pe lauri obținut După cum am uh, spus deja, cred că trebuie să discutăm uh, relația între Comitetul de Supravegare și OLAF și oricum este nevoie și de o analiză legală. În momentul în care aceasta va fi, va fi finalizată, va trebui să decidem dacă cadrul de reglementare a funcționării OLAF trebuie îmbunătățit mai mult și propunerea referitoare la um, biroul procuratorului, um, procurorului uh, public european va afecta uh, mediul în care funcționează OLAF. Comisia Europeană ar fi de acord cu propunerile făcute dacă uh, compromisul actual ar fi îmbunătățit. Am fi chiar pregătiți să examinăm din nou regulamentul în paralel cu propunerea făcută pentru crearea unui procuror european public. O asemenea abordare în doi pași ar, ar garanta că păstrăm beneficiile obținute până acum și ne-ar permite să uh, lucrăm în continuare la bunătățirea cadrului legal pentru OLAF. Mie mi se pare că aceasta ar fi soluția potrivită și cred că uh, toți cei care își doresc ca OLAF să protejeze cât mai bine interesele financiare ale Uniunii Europene și să respecte drepturile fundamentale ale persoanelor implicate, sunt de acord cu mine. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnule comisar, și acum dau cuvântul doamnei, domnului Editeina de la Consiliu. Bună ziua, domnilor și domnilor, stimați membri ai acestei comisii. Doresc să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați invitat să particip la această ședință. Eu prezidez grupul de lucru relevant în președinția irlandeză și doresc să vă spun astăzi care este poziția Consiliului. În februarie 2013, Consiliul a adoptat poziția în prima lectură Uh, referitoare la regulamentul OLAF. Noi considerăm că această reformă va contribui la eficientizarea muncii OLAF și la protejarea mai bună a intereselor financiare a Uniunii Europene. Când vom uh, adopta noul uh, regulament, vom clarifica diferite puncte legate de relația între OLAF și Comitetul de Supraveghere al acestuia Vom permite un schimb mai rapid de informații între diferitele instituții și în diferitele faze ale anchetei și suntem uh, uh, de acord cu multe din remarcile făcute în această, uh, în această discuție. Am ajuns la un acord politic anul trecut care reprezintă un compromis foarte bun și Comisia dumneavoastră a aprobat acest acord în luna octombrie anului trecut. Și aș dori să vă aduc aminte că pozițiile instituțiilor au fost atât de îndepărtate încât am avut nevoie de mai mult de șapte ani pentru a le apropia. Am fost și eu implicat în aceste negocieri și mi-aduc uh, am, aminte cât de dificil a fost să ajungem la acest compromis prin intermediul uh, președinției Danemarcei. Pot să vă spun că în acest moment, delegațiile statelor membre și-au exprimat sprijinul pentru acordul obținut anul trecut. Nimeni nu a dorit redeschiderea negocierilor pentru un nou acord. Conform tratatului de la Lisabona, dacă, tratat, dacă Parlamentul va vota amendamente în plenară, Consiliul fie le poate accepta, fie uh, nu le poate accepta, dar pe toate. Și atunci va trebui, ajungem în situația în care trebuie să redeschidem întreaga discuție. Uh, noi sperăm că această reformă să fie adoptată cât mai repede, pentru că ea va contribui, după cum am spus, la o mai bună protejare a intereselor financiare a Uniunii Europene. Olaf va fi mai, mai ușor de tras la răspundere și sper că și Comisia dumneavoastră își dorește acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Now I have uh, opened the floor to the members. Domnul Gaier, vă rog, uh, are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, mai aveți microfonul uh, pornit, spune domnul Gaier. Domnule Gaier, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, comisarului. Aș dori să fac o propunere și fi, suntem în continuare trei grupuri care suntem reprezentați, uh, poate putem ajunge la o majoritate, încerc să fac o propunere. Deci, eu înțeleg propunerile Ingăi de modificări, înțeleg și faptul că uh, ne-ai spus că asta e situația, dar că nu se poate altceva, dar că uh, te-ai putea lăsa convinsă să mai încerci ceva. Ceea ce ar fi dorința mea este să revii la prima poziție pentru că mi se pare mai înțeleaptă. Nu pentru că aș fi împotriva intenției amendamentelor tale sau pentru că aș pune sub semnul întrebării rațiunea lor, dar cred că pierde mai mult decât avem de câștigat dacă redeschidem acest pachet. Și asta am înțeles și din pozițiile Comisiei și a Consiliului. După 9 ani de negocieri, cred că trebuie să uh, asigurăm progresele pe care le-am făcut până acum, înainte să începem să ne gândim la noi îmbunătățiri ale cadrului legislativ. Pentru că dacă ar fi să măsurăm ceea ce avem de pierdut față de ceea ce avem de câștigat, uh, eu aș prefera să asigurăm ceea ce am avea de câștigat. Este vorba de 9 ani de muncă, care a fost și munca ta, Inge, și mi s-ar părea foarte păcat să pierdem această muncă. Pe de altă parte, Bart a spus că nu vrea să mai aștepte 5-10 ani pentru a rezolva problemele pe care le-am recunoscut deja acum. Și este un argument bun. Și m-am gândit la acest lucru și mă adresez acum domnului comisar referitor la faptul că um, mai târziu s-ar putea face o revizuire. Domnul comisar mi-a spus că eventual în 2 ani s-ar putea începe o procedură de revizuire. Dacă am înțeles asta din punct de vedere uh, politic, ar fi o posibilitate de a uh, răspunde la acest argument al lui Bart uh, pentru că, practic, în timp relativ scurt vom putea, uh, putea uh, face modificări la regulamentul OLAF într-o nouă propunere, într-o nouă procedură. Și dacă eu pun în balanță cele două posibilități, atunci rămân la propunerea de a menține ceea ce am obținut, să asigurăm uh, succesele pe care le-am obținut în negocieri și uh, ceea ce am discutat foarte mult timp chiar înainte de cazul uh, Dali. Sunt lucruri care sunt în interesele financiare ale Uniunii Europene. Deci să asigurăm ceea ce am obținut până acum și să facem, să avem mai târziu o, o procedură de, evalua- de revizuire timpurie, astfel încât să putem face atunci modificările necesare. Cred că atunci n-am pierde timpul. Să pierdem acum 9 ani pentru a reveni la un regulament vechi pe care nu îl mai dorim și să o luăm de la capăt, de la bun început, uh, nu mi se pare uh, alternativa corectă la momentul de față. În regulă. Acum, spune președintele, aș propune să ne oprim? Nu. Îi dau cuvântul doamnei raportor pentru remarcile de încheiere și apoi aș dori să vă adresez întrebarea următoare. Îi avem pe reprezentanții studiului care sunt alături de noi și eu propun să folosim cele 20 de minute care ne rămân pentru a, dis- pentru a prezenta acest studiu și a amâna eventual discuția lui. Doamna Gresle. Mulțumesc foarte mult pentru flori. Cu cât uh, mai mult uh, mă ocup de acest subiect, cu atât mai problematic mi se pare. Nimic din ce am auzit nu mă uh, împiedică să merg în plen. Domnule comisar, așa cum s-a desfășurat acest conflict, nu mi s-ar fi părut posibil în timpul negocierilor și acum am văzut că este posibil. Acum toate îmbunătățirile nu mi ajută la nimic dacă acest uh, organism, prin persoana care îl conduce, este pus la pământ. Prin lipsa de intervenție a comisiei, consider că s-a creat exact această uh, situație. Îmi pare foarte rău, dragi colegi. Doresc să fac apel la Consiliu să asculte Comitetul de Supraveghere, uh, ceea ce nu au făcut până acum, au amânat uh, reuniunea cu Comitetul de Supraveghere este vorba de o instituție importantă și nici măcar nu v-ați dus să-i ascultați pentru a auzi de la sursă cum se întâmplă lucrurile. Nu pot decât să uh, sfătuiesc um, președinția irlandeză să facă acest lucru. Și atunci nu mi s-ar părea așa o problemă să ne mai să mai discutăm o dată și să spunem așa vom face lucrurile lucruri, vă rog să luați în serios uh, lucrurile pe care le discutăm. Nici Comisia, nici Consiliul nu ia în serios aceste lucruri. Nu pot decât să ne propun nouă să facem asta. Probabil că vom pierde unele lucruri importante, nu am avea numai de pierdut. Cunosc textul, îl cunosc destul de bine chiar, uh, dar trebuie să vă spun, uh, eu rămân la poziția mea, amendamentele merg în plen și este libertatea oricărui grup să spună da sau nu într-un uh, vot cu apel nominal. Dar trebuie să vă spun, eu uh, am senzația că nu am de ales și trebuie să vă spun că uh, doliul pentru uh, zilele de muncă l-am depășit. Uh, eu am lucrat 10 luni la acest uh, dosar. Uh, mult din acești, multe din această perioadă de negociere, dosarul a stat într-un sertar. Deci eu nu deplâng foarte mult timpul pierdut. Mulțumesc, spune președintele. Domnule comisar, dacă doriți să interveniți. Cred că uh, V-ați referit uh, și la mine personal și sunteți uh, de acord, doamnă Gresle, că în momentul în care mi-am asumat postul de comisar, imediat am, preg- am prezentat propunerile de reformă și am încercat să progresez cu acest dosar foarte delicat, cu aceste negocieri foarte dificile. Cu toții și amândoi înțelegem că toate aceste aspecte acoperite de către amendamentele dumneavoastră au fost dezbătute îndelung la trialoguri. Fiecare cuvânt a fost dezbătut între Consiliu, Parlament și Comisie. Și ceea ce s-a obținut este acest compromis delicat. Bineînțeles, noi nu suntem 100% satisfăcuți, nici dumneavoastră nu sunteți și cu siguranță nici Consiliul nu este 100% mulțumit de uh, rezultat, dar acesta este rezultatul compromisului. Și cred că ar fi foarte păcat să pierdem acest uh, compromis delicat din cauza acestor amendamente după cum spunea și domnul Geier, Comisia este dispusă să facă o declarație că va uh, începe imediat o procedură de evaluare și cu posibilități de a îmbunătăți în continuare uh, regulamentul OLAF, dar să asigurăm ceea ce am obținut până acum. Mi se pare foarte important să încercăm să nu pierdem timpul folosit. Președintele, bun, cred că nu vom rezolva această dilemă astăzi. Vă știți că discuțiile actuale referitoare la Comitetul de Supraveghere a dus la situația în care unii deputați au spus că vechiul regulament cu un comitet de supraveghere mai puternic um, este de preferat față de situația actuală. Gândiți-vă la asta. Acum, Aș dori să folosim uh, timpul uh, care ne-a rămas și poate că putem să mai uh, avem 10 minute dacă, în plus dacă continuăm în engleză. Îmi pare rău că am avut că avem o întârziere, dar este un subiect foarte important. Astăzi prezentăm un studiu referitor la inițiativele europene pentru eliminarea paradisurilor fiscale. Bart Stas este raportorul nostru. Bart. Mulțumesc că mai ușor ar fi să permitem autorilor studiilor să prezinte studiul. Nu o să fac nicio observație acum, fiindcă am invitat și comisia pentru a avea o dezbatere. Și uh, vom uh, amâna dezbaterea până la urmă. Avem toate documentele nu am fost de acord cu domnul comisar pe marginea dosarului anterior, dar acum suntem la acest dosar, suntem pe aceeași lungime de undă. Bun, atunci haideți să dăm cuvântul autorilor studi- studiului, după care să vedem când vom mai avea ocazia să discutăm studiul. Și ar fi, uh, ne-am bucurat dacă domnul Șemeta ne-ar ar putea să uh, ne viseze din nou pentru această discuție uh, Domnul Ackerman are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O trecere în revistă scurtă a prezentării acestui studiu privind inițiativele europeane cu privire la eliminarea paradisurilor fiscale și a tranzacțiilor financiare offshore, precum și a impactului acestor construcții asupra resurselor Uniunii Europene și a bugetului. O să mă refer la obiectivele studiului, la principalele surse de informații, la definiții și caracteristici, caracteristici ale paradisurilor fiscale și structurilor uh, asemănătoare, lacune, suprapuneri, schimbări în lista paradisurilor fiscale puse la punct de mai multe instituții de-a lungul anilor, uh, să vedem cine folosește paradisurile fiscale și pentru ce sunt folosite, care este impactul general al paradisurilor fiscale și a pol- politicilor europene și a instrumentelor din acest domeniu, activitatea altor or- organisme și organizații, precum și eficiența și coerența acestor instrumente la nivel general, încheiem cu unele recomandări. Altor de mine este colegul meu care a, s-a ocupat de acest raport, domnul William Belcek de la Universitatea St. Andrews, care vă va prezenta aspecte legate de politici și alte organizații. Principalul obiectiv al studiului era revizuirea inițiativelor europene în ceea ce privește eliminarea paradisurilor fiscale și tranzacțiilor financiare offshore, precum și impactul acestor construcții asupra un, resurselor Uniunii Europene și a bugetului Uniunii Europene Uh, studiul s-a bazat pe două zone. Prima zonă se referea la caracteristicile, rolul, folosirea, impactul paradisurilor fiscale și a jurisdicțiilor secrete și offshore, iar zon, studiul pe zonă 2 se uh, referea la politici și contramăsuri ale Uniunii Europene G20, OECD și alte organisme internaționale. Pentru zona de studiu numărul 1 uh, am avut în vedere definițiile și caracteristicile uh, paradiselor fiscale, impactul general al paradisurilor, uh, jurisdicțiile, practicile paradisurilor fiscale, impactul um, bugetului, asupra bugetului european, folosirea și utilizatorii paradisurilor fiscale, impactul paradisurilor fiscale asupra intereselor Uniunii Europene, precum și uh, consecințele acestor paradisuri fiscale pentru taxa pe tranzacțiile financiare. A doua zonă de studiu se referă la instrumentele juridice ale Uniunii Europene, politicile Uniunii Europene și contramăsurile, alte organisme, interacțiunea între Uniunea Europeană uh, și alte abordări la nivel internațional, eficiența politicilor europene și a instrumentelor, coerența abordării strategice a Uniunii Europene. Pentru a desfășura acest studiu am revizuit am avut acces la documentație extinsă, ne-am uh, consultat uh, cu uh, părțile implicate, OCDE, DGTax și uh, Forumul de schimb de informații în ceea ce privește fiscalitatea. Am desfășurat mai multe studii, dar din păcate rata de răspuns la aceste studii a fost foarte scăzută. Am desfășurat și studii de caz Activitatea a avut loc între 2012, octombrie 2012 și februarie 2013, iar raportul a fost definitivat în aprilie 2013. Când vorbim despre paradis fiscal, este vorba despre uh, includerea acestor structuri uh, și aceste structuri E vorba despre jurisdicții secrete, zone offshore, jurisdicții necooperante și jurisdicții cu practici fiscale dăunătoare. Am uh, consultat foarte multe surse de informații și liste întocmite de mai multe organisme, printre care OECD, uh, Forumul Global OCDE, FMI, Banca pentru uh, Soluționări Internaționale, Parlamentul European, Comisia Europeană, FATF, Uh, guvern, biroul um, guvernamental al, de răspundere al SUA, uh, Tax Justice Network și uh, am inclus în egală măsură multe site-uri de servicii de incorporare offshore. Avem și o listă de paradisuri fiscale din 2008 Uh, care aduce la un loc trei liste separate, două liste din 2000 ale OCDE, studiul ale, al Biroului de Cercetare Economică din 2006 și o a treia listă de la uh, Serviciul Fiscalitate și uh, de la instanțele interne ale Statelor Unite ale Americii. Concluzia finală este că nu există o definiție general valabilă. Există suprapuneri în ceea ce privește definițiile existente și lacune semnificative între definițiile folosite de, de diversele organizații, iar acest lucru uh, va fi explicat imediat. Există diferențe între definițiile uh, folosite de Parlamentul European și Comisia Europeană. Nu o să trec uh, în revistă toate definițiile. Am uh, rezumat principalele caracteristici care sunt preluate de aceste definiții. Paradisurile fiscale înlesnesc evitarea plătirii impozitelor de către nerezidenți, regimul de fiscal preferențial pentru non-rezidenți se pune accent pe serviciile financiare pentru non-rezidenți, Uh, există obstacole în calea schimbului de informații, nu necesită uh, publicarea acestei informații, există standarde de guvernanță corporatistă limitate și, din perspectiva OCDE, um, acestea au semnat sub 12 uh, acorduri de schimb de informații fiscale. Deci putem identifica două grupuri mari de paradisuri fiscale, jurisdicții cu practici eh, fiscale dăunătoare și jurisdicții secrete, iar acestea reprezintă o subcategorie a jurisdicțiilor cu practici fiscale dăunătoare. S-a pus foarte mult accent pe uh, caracterul secret al acestor jurisdicții care înlesnește evaziunea fiscală și crima organizată, iar soluționarea acestei probleme ar reprezenta un pas înainte, însă se ar pune în continuare problema jurisdicțiilor care nu um, sunt secrete, dar cu toate acestea practică activități fiscale dăunătoare. Care sunt jurisdicțiile ce pot fi clasificate ca fiind paradisuri fiscale? Uh, în raportul nostru nu uh, dăm un răspuns definitiv, fiindcă nu se poate face acest lucru, dat fiind diversitatea definițiilor pe care le avem la ora actuală. E clar că multe jurisdicții din lumea întreagă desfășoară practici fiscale dăunătoare, printre care și unele state ale Uniunii Europene și teritorii care au legături uh, în prezent sau de-a lungul istoriei, au avut legături de-a lungul istoriei cu statele membre ale Uniunii Europene. Iată aici numărul de jurisdicții clasificate ca paradisuri fiscale sau centre offshore. Situația variază cronologic și la nivelul organizațiilor, dar uh, iar uh, lista cea mai lungă o avem de la FMI din anul 2000. Crea i s-a adăugat o altă listă din 2007, tot de la FMI, care aplica niște criterii mai stricte. Lista de jos uh, este uh, Bank of International Settlements, lista centrelor offshore, care datează din uh, al doilea al treilea trimestru din 2012. Uh, Am discutat cu Digitax și reiese că Comisia nu are o listă neagră a paradisurilor fiscale, chiar dacă uh, s-a uh, inclus în uh, în documentul său din 2008 o listă a jurisdicțiilor unde taxarea nu era nu respecta standardele. Iar uh, comisia uh, se bazează pe activitatea OCDE și a forumului global în ceea ce privește întocmirea unei liste de paradisuri fiscale, ceea ce ar putea să fie o problemă, așa cum am spus și noi în raport. Vă vom vedea imediat de ce. Există unele jurisdicții care se găsesc în toate listele, dar uh, acestea nu sunt neapărat uh, cele mai importante paradisuri fiscale. Iar uh, aici avem lista OCDE din 2000 în partea stângă, avem Biroul de Cercetare Național din SUA, lista din 2006, FMI, raportul din 2007, lista OCDE din raportul de progres din 2009 și Banca Reglementărilor Internaționale din 2012, iar uh, în dreapta avem uh, index, indicele uh, secretului financiar. Mai departe, cu aceste liste, unele state membre sunt, după cum puteți vedea, incluse pe aceste liste, dar nu au fost niciodată uh, incluse pe lista OCDE uh, ca paradisuri fiscale. Și dacă ne uităm și la indexul privind uh, secretul financiar, în partea dreaptă, vedem că unele sunt uh, uh, uh, au un punctaj foarte mare în acest uh, uh in, în ceea ce privește acest indice. Aici avem jurisdicții care, în uh, raportul de progres pe 2009 CDE, au uh, aplicat standardele uh, fiscale. Deci nu sunt clasificate de către OCDE ca jurisdicții secrete. Iar aici vedem că sunt incluse și pe alte liste, inclusiv lista OCDE din anul 2000. În 2009, acestea sunt jurisdicțiile care sunt clasificate în raportul de progres în 2009 ca alte centre financiare, nu paradisuri fiscale, ci alte centre financiare, chiar dacă de cele mai multe ori aceste jurisdicții sunt considerate în, în general um, ca paradisuri fiscale care o duc foarte bine. Aici aveți o listă care se bazează pe Banca Reglementărilor Internaționale, eh, raportul eh, din eh, raportul trimestrial din 2012. Aici vedem pasivele pe capita și vedem în ce măsură aceste paradisuri fiscale oferă servicii organizațiilor uh, non-rezidente. De aici reiese foarte clar că insulele uh, Cayman sunt uh, fruntașe cu pasive de 25 de milioane de dolari pe cap de locuitor, apoi Jersey cu sume semnificativ reduse. Vreau să vorbesc aici despre uh, a, organizația de, um, de caritate Action Need, care a făcut o listă a companiilor uh, pe cotate la FTSE 100 în funcție de companiile care folosesc serviciile paradisurilor fiscale. Iar um, aici se folosește lista din 2008 uh, a uh, Biroului de Răspundere Guvernamentală din SUA. Aici, deci, sunt cele mai uh, mari companii de pe, din Londra. Uh, statul american Delaware este uh, cel mai prolific paradis fiscal, iar dintre aceste companii, un număr foarte mare au filiale acolo. Delaware este urmat de Olanda cu și apoi Irlanda cu Jersey, Hong Kong, Luxemburg, Cayman Islands și Elveția. Vedeți aici legăturile, relațiile între mai multe jurisdicții care au fost într-un moment sau altul pe lista paradisurilor fiscale sau mai sunt încă pe lista paradisurilor fiscale. Vedeți relația cu Regatul Unit aici și unele teritorii de peste mări britanice, precum și eh, cele trei teritorii dependente de coroană, foste colonii britanice, iată, se regăsesc aici. A, a, este foarte important asta în ceea ce privește relația cu Marea Britanie, fiindcă aceste legături istorice nu sunt foarte vechi, există și legături instituționale, lingvistice, precum și o legislație prietenoasă, favorabilă, care se care este similară celei din Regatul Unit. Trebuie să nu uităm că nu este o problemă care vizează doar Regatul Unit, doar Marea Britanie. Dacă ne, ne referim la statisticile ActionAid la care am, de care am vorbit mai devreme, cele mai mari 100 de companii de, cotate la bursă, care reprezintă 80% din uh, uh, capitalul de piață, au uh, filiale în uh, teritoriile de peste mări au uh, 1685 de filiale, iar în statele membre au 2477 de filiale. Ajungem acum la întrebarea cine folosește paradisurile fiscale și de ce. Uh, numai câteva grupuri mici ale societății nu folosește aceste paradisuri fiscale. Și asta ne, face o, ne prezintă o situație pe care o cunoaștem foarte bine. Uh, vreau să vă vorbesc despre statisticile ActionAid. Uh, principalii utilizatori, deci principalele 100 de companii de pe cotate la bursa londoneză, principalii utilizatori băncile, peste, cu un număr foarte mare de, de filiale, apoi um, sectorul petrolier, mass media, sectorul mineritului și așa mai departe. Avem câteva bănci în fruntea listei cu peste 400 de filiale și așa mai departe. Ce scuze, vreau să întrerup um, ședința pentru a mulțumi interpreților pentru ajutor. Vom continua în engleză. Thank you very much. Um, coming now on to the overall impact of uh, tax havens. Um, well, they, they, the study um, identifies uh, some uh, very specific areas um, in which they uh,